je vous propose de commencer euh, nos travaux. Doamnelor și domnilor, vă propun să începem. Pentru că vom primi vizita președinției spaniole pentru a, a acum vom trece în revistă rezultatele întâlnirii coordonatorilor de ieri. Ați auzit-o pe doamna Deverac, care a expus acordul care a fost uh, atins în negocierile cu Consiliul. Se pare că rezultatul a fost susținut de toți coordonatorii și votul va fi în septembrie. Sau vom discuta acest raport în comisia noastră în septembrie și votul în plenară va fi în 11 septembrie. 2 septembrie. Am avut câteva discuții în legătură cu nominalizarea pe rapoarte. Primul raport ca, pentru Europa ca prima destinație a turismului și o agendă politică pentru turismul din Europa, acest raport a fost dat de grupul PPE. Raportul de aviz cu privire la o sinteză pentru rezultatele gestionării comisiei în 2009 nu se va redacta un raport. După aceea, raportul comisiei în legătură cu politica de concurență 2009, decizia luată a fost că grupul care uh, uh, decizia a fost că pp ul se va ocupa, însă a avut loc un schimb între verzi, între verzi și PP. Verzii au luat raportul în legătură cu petițiile în 2009 și au dat în schimb un raport în legătură cu vehiculele curate și eficiente energetic. după aceea un raport în legătură cu un plan de acțiune globală cu privire la uh, sistemul de navigare prin satelit, GNSS, cu accentul pus pe aspectele legate de transport. Uh, raport uh, acordat grupului, so- grupului socialiștilor și democraților. După aceea, implementarea politicilor de coeziune a programului 2007-2013 a fost acordat GUE și grupul Fd, raportul în legătură cu uh, agenda urbană europeană. Al celea șaptelea raport de inițiativă în legătură cu acordurile internaționale aeriene sub tratatul de la Lisabona a fost luat de către președinte pentru că niciun grup nu și-a manifestat interesul. După aceea, președintele a informat coordonatorii de creșterea costurilor pentru coordonatori pentru FEMS și a înregistrat uh, uh, propunerea fă- făcută în legătură cu blocurile aeriene. Domnul Alcadrau și-a manifestat inter, a, a semnalat problema care a apărut uh, în Ucraina în, cu Austrian Airlines în legătură cu sloturile care fusese anulate. chestiunea privitoare la containerele pierdute în mare a fost va face obiectul unei întrebări orale puse comisiei, dar redactarea va fi făcută de către vicepreședinți. Întrebarea orală cu privire la serviciile poștale Uh, va fi pusă pentru că a fost acceptată de către coordonatori. Am mai avut uh, a mai avut loc un schimb de scrisori care au fost evocat, care a fost evocat. A avut loc o dezbatere în legătură cu o scrisoare vehementă trimisă de către președintele nostru și uh, cu privire la amânarea reviziei ce primului pachet feroviar. Protest care a fost uh, susținut de majoritatea coordonatorilor s-a spus că nu, nu se poate uh, amâna revizuirea acestui pachet feroviar în condițiile actuale. După aceea o scrisoare a doamnei Durand în legătură cu cetățenii pentru Agora și care cere contribuția comisiei noastre. O vom primi pe doamna Durand la următoarea noastră ședință din 2 septembrie. Așadar am primit informații și în legătură cu STOA. Și uh, termenele pentru amendamentele de compromis. Uh, de acum înainte vor exista două tipuri de rapoarte. Dincolo de 50 de amendamente, va, se va introduce un uh, termen suplimentar de trei săptămâni înainte de votul în comisie care să permită atingerea unui compromis. În caz contrar, se uh, menține procedura obișnuită. Domnul Camer a semnalat că există o problemă cu liniile de tramvai din Grecia care au fost închise după ce au fost finanțate prin fonduri europene. Am convenit că vom pune o întrebare comisiei în legătură cu acest subiect pentru a afla mai multe informații despre ce este vorba. Domnul Al-Kadraui a spus că trebuie să ne gândim și la următoarele vizite și delegații din 2011. Uh, uh, să crească numărul de participanți, pentru că până acum au fost, a fost un număr scăzut de vizite. Poate să avem mai multe vizite cu mai mulți participanți. domnul Eurovineta de asemenea, este un subiect uh, destul de actual. Domnul Groș a propus să discutăm despre fondurile regionale de coeziune și structurale și aplicarea lor în investițiile de infrastructură în transport pentru a elimina anumite tensiuni și discordanțe între comisii, pentru că se pare că acest subiect a fost privit într-un amendament la raportul Groș, care atunci când a ajuns la comisia noastră a fost discutat cu amendamente de compromis. Iată așadar, nu știu dacă există intervenții, cerere de explicații. Michael? Nu știu exact dacă e vorba de o greșeală de traducere, dar nu am hotărât să existe o întrebare orală. Nu știu dacă a fost o greșeală de interpretare, dar în legătură cu situația din Grecia am hotărât să trimitem o scrisoare. În protocol lucrurile apar corect. Nu știu dacă a fost o greșeală de interpretare sau pur și simplu o greșeală mai mare. Se va trimite o scrisoare. Da, asta am spus, că vom uh, trimite o scrisoare comisiei, o întrebare trimisă comisiei și nu o întrebare orală pentru că este vorba de un anumit stat. Mai există alte întrebări sau comentarii? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori câteva clarificări. Ați menționat posibilitatea de a examina posibilitatea de cofinanțare a proiectelor de transport cu fondurile structurale și de coeziune. Ați putea să ne elaborați puțin această propunere, pentru că este ceva interesant pentru mine, însă nu mi este foarte clar care a fost propunerea de fapt. Voilà, alors j'ai dit avec beaucoup... am spus cu foarte mare prudență că s-a propus membrilor comisiei regii să uh, se întâlnească cu Comisia pentru Transport pentru a discuta aplicarea fondurilor regionale în finanțarea rețelelor prioritare, TNT. În legătură cu aplicarea acestora, de facto se știe că în jur de 20 de miliarde de euro din fondurile regionale sunt uh, utilizate în tente. Da, bineînțeles că uh, vrem să vedem cum putem introduce elementele de transport în acest pachet pentru a optimiza utilizarea. Știu că uh, Comisia Regii se teme că vom confisca o parte din fondurile regionale pentru ca acestea să treacă în fondurile de transport. Nu este vorba de asta, este vorba de o discuție în legătură cu optimizarea acțiunii europene în legătură cu aceste fonduri. Aș dori să revin, domnule președinte. Nu știu dacă există o diferență în traducere, însă eu am, am înțeles că faceți referire la Comitetul Regiunilor și nu la Comisia Regii, deci Comisia de Dezvoltare Regională. Da, vorbesc despre Comisia Regii. Și nu despre Comitetul Regiunilor, bineînțeles. Bien, y a-t-il d'autres questions? Bine. Există alte întrebări clarificări de care aveți nevoie. Dacă nu mai există întrebări, trebuie să așteptăm venirea președinției spaniole în, legăt- în jur de ora 9 și jumătate pentru a ne prezenta bilanțul președinției spaniole în domeniul transportului. Pe, înainte de a primi vizita președinției belge, belgiene în această dupămasă. Ministrul pentru Transport și pentru Turism. Luăm acum 5 minute pauză așadar până când va ajunge aici domnul ministru spaniol.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 Domnilor și domnilor, avem plăcerea să îl primim pe ministrul de transport și lucrări publice din Spania. Domnul ministru, domnule ministru, Tocmai s-a terminat președinția spaniolă de șase luni și vă mulțumesc pentru că ați venit să ne prezentați bilanțul activității dumneavoastră. Aveți cuvântul. Eh, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la felicitación. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru că ne-ați felicitat. Cea mai bună echipă din lume e Spania. E o mare plăcere pentru mine astăzi să mă aflu aici alături de dumneavoastră din nou. Vă voi spune ce am realizat pe parcursul semestrului în care Spania s-a aflat la președinția Consiliului. Așa cum v-am spus și prima oară când am venit la această reuniune în ianuarie, Guvernul spaniol și-a propus pentru acest semestru un program foarte ambițios de priorități. Am avut deja ocazia să vă spun primele rezultate când am participat la o reuniune la sfârșitul lunii martie. Doamnelor și domnilor, cu ajutorul și colaborarea acestei comisii și a Parlamentului, am reușit să ajungem la majoritate, să, ajunge, să atingem majoritatea obiectivelor pe care ni le-am propus. Și mai mult, în cazul unora dintre obiective, am ajuns și la rezultate mulțumitoare, având în vedere problemele care au apărut în ultimele luni. Așa cum vă, vă puteți imagina, mă refer la criza fără precedent cu care ne-am confruntat în spațiul european Uh, aviatic din cauza erupției vulcanice din aprilie. Ne-am concentrat eforturile pe această problemă în a doua jumătate a semestrului. Pentru prima oară, după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, s-a ajuns la închiderea spațiului aerian european. Pe timpul crizei, președinția spaniolă, împreună cu Comisia și multe state membre, și-au propus și au pus în funcțiune de la început toate mecanismele și instrumentele stabilite de Eurocontrol. Obiectivul nostru a fost să ne asigurăm că pasagerii sunt în siguranță. La 19 aprilie și 4 mai au existat niște reuniuni extraordinare, apoi o videoconferință și pe 4 mai ne-am întâlnit pentru a veni cu un răspuns coordonat la criză. Odată ce criza a fost rezolvată, ne-am gândit că este momentul potrivit să ne gândim cum putem să venim cu un răspuns european la asemenea crize. Împreună cu Comisia am stabilit un plan, un plan pentru niște concluzii. La 23 iunie am venit cu aceste concluzii și e vorba de cum vor putea fi gestionate astfel de crize pe viitor am stabilit că e nevoie să existe o nouă metodologie științifică și tehnică pentru a se asigura siguranța aviatică în Europa pe timpul unor asemenea crize. Am mai stabilit că e nevoie să ne asigurăm că drepturile pasagerilor sunt protejate. Trebuie să se țină cont de legislația existentă și de experiența pe care am căpătat-o în urma acestei crize. E nevoie de asemenea de un plan european de mobilitate care trebuie implementat în statele membre în cazul în care va mai exista o asemenea criză. Am stabilit că trebuie să se acorde o prioritate cerului european unic e nevoie de o, o celulă de criză coordonată trebuie să fie nominalizați niște uh, conducători în ceea ce privește rețelele europene și trebuie sprijinită în continuare Agenția Europeană pentru Siguranță în Aviație. Doamnelor și domnilor, Cerul european unic a fost unul dintre obiectivele cele mai importante ale președinției noastre. La 26 februarie a existat o conferință ținută de președinția spaniolă în comisie și aici a fost uh, semnată declarația de la Madrid. E vorba de o foaie de parcurs care să ducă la accelerarea cerului european unic și la implementarea acestui program. Așa cum am spus, acest program ne va ajuta să gestionăm crize similare celei în, care a avut loc în urma erupției vulcanului. Prin folosirea tehnologiilor din programul SESAR vom reuși să reducem la jumătate costurile uh, legate de zborurile interne, se va reduce impactul asupra mediului cu 10% și nivelurile de securitate vor fi crescute. Cerul uh, european unic va duce la o reducere de 5 de 5.500 de milioane de euro pentru companiile aeriene și acest lucru va ajuta la eficientizarea acestora. De mai multe ori m-am referit la faptul că Europa are o singură o piață unică și o monedă unică, dar încă are nevoie de un cer european unic. În ultimul semestru am ajuns cel mai aproape de a ne atinge acest obiectiv. Doamnelor și domnilor, am reușit să transformăm o criză într-o oportunitate în ceea ce privește acest program. De mai multe ori am accentuat următorul fapt trebuie să putem să contăm pe o rețea europeană de transport și acest lucru este mai clar ca niciodată astăzi. Una din prioritățile noastre a fost să existe o rețea interconectată a sistemelor de transport din Europa. La data de 8 și 9 iunie Președinția spaniolă împreună cu Comisia a organizat mai multe ateliere de lucru la Zaragoza cu obiectivul de a discuta și analiza viitorul rețelor de transport în Europa. Aș dori să vă spun care sunt concluziile la care s-a ajuns și principiile. Principiile pun accentul pe intermodalitate și pe optimizarea costurilor. Cred că am stabilit bazele și odată ce metodologia va fi validată de către statele membre, vom putea să începem să muncim în acest sens. Aici se include viitoarea rețea transeuropeană. Acestea sunt principalele priorități ale președinției spaniole. Proiectele pentru viitor includ și coridorul mediteranean, care este un pilon foarte important în ceea ce privește transportul. Acesta trebuie să fie integrat și trebuie să existe această rețea de bază. Am analizat și măsurile obișnuite de finanțare, dar ne-am gândit și la posibilități de a crea noi fonduri sau de a sprijini mai mult fondurile existente. Ar putea fi o idee foarte bună să facem o evaluare a resurselor care au fost investite. Să vedem cum au ajutat acestea la atingerea obiectivului din programul de stabilitate. În ceea ce privește liberalizarea serviciilor și cooperarea internațională s-au S-au obținut niște progrese, s-a semnat un acord între Statele Unite și Europa. Acesta s-a semnat la data de 24 în, la întâlnirea Consiliului de la Luxemburg. Pe timpul semestrului am ținut trei dintre cele opt runde de care era nevoie pentru a se ajunge la un acord. Acest acord va permite serviciilor Comisiei să lucreze împreună cu președinția în ceea ce privește transportul. Și domnul Lahud, reprezentantul din America, a semnat acest acord. Va exista o apropiere mai mare între cetățenii europeni și cei americani, vor fi deschise noi căi de transport, vor exista niște oferte mai bune pentru turiști și se va ajunge la o situație mai bună de ambele părți ale Atlanticului. La data de 18 iunie s-a semnat un memorandum de cooperare cu Agenția Federală pentru Aviație din Statele Unite ale Americii. Principalul obiectiv a fost uh, programul european pentru managementul traficului și anume Cezar. Acesta va fi compatibil cu programul din America Next Gen. Această cooperație, cooperare ne-a ajutat și la semnarea unui acord la Rio de Janeiro, la 24 mai, un acord, un, o declarație comună între Brazilia și Uniunea Europeană. Prin intermediul acestea s-a ajuns la un acord de securitate care va trebui să fie semnat la summitul UE Brazilia care va avea loc mâine. Sunt sigur că se va ajunge în curând la un acord în ceea ce privește spațiul aerian din Brazilia. În ceea ce privește transportul aerian, am ajuns la un pachet întreg de măsuri în ceea ce privește siguranța pe timpul președinției noastre. Am ajuns la un acord în prima lectură cu dumneavoastră în ceea ce privește regulamentul pentru investigarea și evitarea incidentelor în aviația civilă. Acesta se va vota în, în sesiunea plenară din septembrie. am introdus și obligația de a se preda listele pasagerilor autorităților într-o perioadă maximă de două ore atunci când are loc un incident și asta pentru a evita lungi perioade de așteptare. Comisia și președinția au produs și un raport în ceea ce privește scanerele corporale. La ultima întâlnire a Consiliului pentru Transport, la data de 24 iunie, am căzut de acord că vom continua să evaluăm măsurile propuse de Comisie. astfel încât să ne asigurăm că măsurile luate vor fi puse în aplicare într-o manieră armonizată. Doamnelor și domnilor, Întâlnirea noastră din Corunia este cea în care s-au stabilit prioritățile pentru președinția spaniolă. De atunci au existat multe dezbateri în ceea ce privește mobilitatea urbană care să fie durabilă în întreaga Europa, în domeniul transportului. Planul de mobilitate urbană a fost semnat la 24 iunie de miniștri și în concluziile acestei reuniuni s-a ne s-a ajuns la concluzia că acțiunea trebuie coordonată la toate nivelurile pentru a ne asigura că planurile durabile de mobilitate urbană pot fi uh, implementate în întreaga Europa. Au mai existat și alte inițiative prin care să se protejeze drepturile pasagerilor. Președinția spaniolă a discutat despre regulamentul privind drepturile pasagerilor care circulă cu autobuzul și autocarul. Credem că acest regulament ar trebui să fie semnat cât de repede. Președinția spaniolă a făcut eforturi foarte mari pentru a negocia regulamentul cu privire la dreptul pasagerilor care călătoresc pe mare. Acest regulament a fost ratificat în sesiunea plenară în data de 6. E un progres important, mai ales pentru oamenii care au disabilități. Ar trebui să vă informez și de alte măsuri pe care le-am luat. Am făcut într-adevăr toate eforturile pentru a putea uh, aproba și regulamentul privind uh, căile feroviare și transportul de marfă. Am ajuns la un acord în Consiliu și în Parlament și acum președinția belgiană va putea să aprobe textul asupra căruia ne-am pus de acord. Pentru creșterea siguranței maritime am ajuns la un prim acord cu această instituție în ceea ce privește directiva referitoare la formalitățile de informare pentru uh, vasele de transport care sosesc sau pleacă din porturi. Și această, acest acord a fost și el aprobat de uh, Parlament pe 6 iulie. Am mai discutat și despre echipamentele sub presiune care pot fi transportate și care a fost publicat în monitor oficial pe 5 iunie. O să subliniez și alte obiective importante pe timpul președinției spaniole. Vreau să vă spun că am făcut pași importanți în ceea ce privește inovația. În programul Galileo am semnat un acord cu Norvegia și am acordat un mandat comisiei să negocieze și cu Elveția și aceste negocieri vor avea loc în a doua parte a anului împreună cu alte lucruri cum ar fi o revizuire la mijlocul termenului a programului preedinia spaniolă a negociat cu Parlamentul European pentru a modifica uh, regulamentul 1321 din 2004 al Consiliului care se referă la sistemele de navigație prin satelit uh, din uh, întreaga Europa. Propunerea de directivă pentru sisteme inteligente de transport și pentru sisteme de transport rutiere și interfață a fost de asemenea și ea uh, supusă unui acord timpuriu uh, la a doua lectură, care și ea a fost aprobată în sesiunea parlamentară de pe 6 iulie. O să închei discursul meu de astăzi spunând că am cooperat foarte strâns și foarte bine cu Comisia Europeană și cu domnul comisar Calas, precum și cu serviciile Comisiei. Această cooperare a fost una extinsă și împreună cu toți omologii mei din uh, Uniunea Europeană, în special cu, acest, uh, cu această comisie și cu președintele comisiei dumneavoastră, domnul Simpson, am cooperat foarte bine, cum spuneam, și am reușit să lucrăm și să ne ocupăm de prioritățile stabilite pentru trioul de președinții și aceste priorități vor fi continuate și de președinția belgiană și de cea maghiară și le urez succes fiind convins de asemenea că succesul obținut de președinția spaniolă este un exemplu bun de urmat. Ne-am propus niște obiective importante și extinse care vizează sistemele de transport europene și credem că rezultatele obținute în cadrul acestui semestru uh, reprezintă un pas înainte către un sistem de transport mai integrat și mai eficient. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare lungă și exhaustivă a președinției dumneavoastră. O să dau cuvântul acum coordonatorilor diferitelor grupuri pentru a pune întrebări sau a face observații. Domnul Grandes Pascual pentru ca prima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă urez uh, bun venit la această comisie. Este a, treia, este a treia oară când veniți aici și doresc să vă mulțumesc pentru atitudinea pozitivă pe care, de care ați dat dovadă față de Parlamentul European. Atunci când v-ați stabilit programul pentru președinția spaniolă, a fost foarte clar că aveți multă energie, multă, foarte multă energie, ceea ce am și văzut până la urmă în meciul cu Olanda. Adevărul adevărat este că întotdeauna este ușor să vorbești din poziția de campion. Dar oricum, domnule ministru, cred că ați avut o activitate extrem de eficientă și echipa spaniolă în general a fost o echipă absolut minunată din multe puncte de vedere. Cred că Anghiotanții dumneavoastră și asistenții merită recunoștința noastră pentru activitatea pe care au desfășurat-o, activitate extrem de importantă pentru noi și pentru întreaga Uniune Europeană. O să încerc să fiu succint ca să le permit și colegilor să intervină. Dacă analizăm erupția vulcanului care a avut loc în acest uh, semestru, trebuie să recunoaștem că este probabil cel mai important eveniment care a avut loc în prima jumătate a anului. Bineînțeles, nimeni nu poartă răspunderea uh, Uh, pentru erupția vulcanului, dar modul în care reacționăm și în care rezolvăm situația este răspunderea noastră. Criza cenușei vulcanice a fost a expus practic uh, slăbiciunile sistemului de transport european și am fost nevoiți să uh, luăm la cunoștință toate aceste slăbiciuni, să vedem unde există probleme și modul în care a reacționat președinția spaniolă și Uniunea Europeană poate să fie evaluat într-un mod pozitiv. Deci putem trage niște lecții pozitive din uh, criză. Adevărul este că am găsit nenumărate slăbiciuni și a durat ceva timp până când s-au luat deciziile potrivite. Totuși, acest sentiment de impotență, de neputință, a fost uh, extrem de neplăcut pentru mulți dintre noi, pentru că mulți ne-am confruntat cu asta la prima mână, dacă pot spune așa, și ne-am dat seama că trebuie să facem, să avem niște decizii unite, pentru că dacă avem 27 de state membre care au decizii individuale, nu putem face față unei asemenea crize. Și s-a demonstrat că în momentul de față nu putem face față în mod adecvat unei asemenea crize. Deci, vulcanul a expus toate slăbiciunile și defectele noastre și a accelerat uh, munca pe care o desfășurați dumneavoastră în președinția spaniolă ceea ce este un aspect pozitiv. Un alt aspect pozitiv este că în timpul președinției dumneavoastră s-a semnat un acord privind transportul aerian, acord care este extrem de important. Este acordul semnat cu Statele Unite. A doua fază a Uh, acordului privind cerul deschis între Europa și Statele Unite. Acest acord a fost, cum spuneam, o piatră de temelie. Există un personaj spaniol, domnul Caleja, care a fost practic răspunzător și responsabil pentru progresele înregistrate de acest acord. Și cred că este extrem de important să-i fim recunoscători. Atunci când vorbim despre rețelele transport europene, eu am avut privilegiul să fiu prezent la negocierile care s-au purtat și a trebuit să ne analizăm capacitățile de transport, defectele și este foarte adevărat că adesea nu putem lua deciziile potrivite. Prima oară când am vorbit pe timpul președinției spaniole, am spus că nu vom putea lua decizii serioase pentru că nu vom avea timpul necesar, pur și simplu. Dar am reușit să stabilim niște criterii adecvate care pot duce eventual Uh, la un moment dat la luarea unor decizii potrivite. Pentru că Europa trebuie să vorbească cu o voce unică. Statele membre nu au întotdeauna capacitățile necesare și resursele necesare. Știm cât de dificil este să uh, implementezi o infrastructură și problema cu acest gen de rețele este că în momentul de față ele sunt insuficiente și foarte adesea consumă mai multe fonduri decât credeam inițial. Uh, pentru că inițial credeam că vorbim de 20 de milioane de euro, dar de fapt suma s-a dublat și veniturile practic nu sunt nici ele la nivelul așteptărilor. Deci trebuie să analizăm Uniunea Europeană, capacitățile, instituțiile și așa mai departe și pe de cealaltă parte și voința politică, dacă ea există într-adevăr, pentru a implementa asemenea proiecte. Dacă vrem să implementăm proiecte noi, cum ar fi Coridorul Mediteranean, avem nevoie de resurse, pentru că, bineînțeles, și statele membre sunt interesate de implementarea acestui uh, coridor, dar trebuie să vedem de unde luăm fondurile pentru infrastructură. Atunci când vorbim, vorbim despre problemele maritime, sunt sigur că colegii din Spania uh, îi vor lăuda și ei pe președin, uh, președinția spaniolă, dar revenind la problemele maritime, am fost raportor din umbră pe acest subiect și este foarte bine că Spania a reușit să închidă for, uh, capitolul în ceea ce privește formalitățile cerute uh, vaselor care vin și pleacă din porturi, pentru că acesta a fost un act politic foarte important care a simplificat un număr mare de proceduri, ceea ce va duce la îmbunătățirea siguranței uh, pe mare se va dovedi a fi o simbioză importantă. Trebuie să ne asigurăm că transportul maritim și transportul rutier sunt uh, integrate în mod adecvat și ajung și la transportul feroviar. Am văzut că toată lumea are încredere în acest domeniu, dar pe 24 iunie Comisia a decis să dea în judecată Comisia, uh, Spania și alte uh, 13 state membre pentru că nu transpuseseră așa cum trebuia regulamentele referitoare regulamentele referitoare la transportul feroviar așa cum existau ele. Deci acesta este un semn că într-adevăr avem nevoie de mai mult de încredere. Și ca să închei, domnule ministru, cred că orice președinție, nicio președinție nu poate să își îndeplinească toate obiectivele, dar nu putem spune din acest motiv că nu uh, ați avut succes, pentru că au existat puncte care au fost încheiate și alte puncte care vor rămâne pe ordinea de zi a președinției belgiene. Dar Esențial este că ceea ce s-a făcut s-a făcut foarte repede și în mod eficient, așa încât vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, într-adevăr am uh, avut o poziție critică de multe ori la adresa dumneavoastră, dar cred că până la urmă s-au făcut destul de multe lucruri și chiar dacă nu ne-am îndeplinit toate obiectivele, acest lucru oricum ar fi fost imposibil. Am învățat asta pe pielea noastră oricum. Dar președinția spaniolă a fost una interesantă și fructuoasă. În ceea ce privește transportul maritim, trebuie să spun că, așa cum a spus și Carlos Ortiz, am reușit să ajungem la un acord care a fost extrem de important. Există nenumărate probleme acolo, problema uh, tipului de informații, numărul de informații și așa mai departe. Deci vă mulțumesc foarte mult că ne-ați ajutat să înaintăm, să progresăm pe calea cea bună și vă mulțumesc pentru toată munca pe care ați depus-o. Președintele, mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului Alcadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut pe timpul președinției spaniole, vă mulțumim pentru colaborarea excelentă. Credem că totul a mers foarte bine, suntem cu toții foarte mulțumiți de președinția spaniolă. Trebuie să ținem cont și de contextul special în care a trebuit să lucrați. Au existat diferite crize în sectorul de transport și pe deasupra a mai venit și erupția vulcanică, care ne-a arătat foarte clar că e nevoie de o politică europeană în ceea ce privește, privește transportul trebuie să reușim să integrăm mai bine această politică. Trebuie să existe o colaborare consolidată, mai consolidată decât în trecut. Cred că erupția vulcanică a arătat foarte multe lucruri la care trebuie să lucrăm mai mult în viitor. Spre exemplu, în ceea ce privește spațiul unic aerian european. Așa că acum va trebui să ne ocupăm de astfel de probleme mult mai repede decât am fi făcut-o în trecut. Și mă refer aici la respectarea termenelor. Am văzut cât de importante sunt drepturile pasagerilor, au o importanță foarte mare. Însă se observă că mai există încă anumite lacune în ceea ce privește legislația și mai ales în transportul aerian. De aceea, Comisia trebuie să vină cu propuneri astfel încât să fie acoperite aceste lacune. S-a, lăsat, s-a arătat și faptul că sistemul feroviar, așa cum există el astăzi, nu e o alternativă mai ales când vorbim despre niște circumstanțe speciale. De aceea și în ceea ce privește transportul feroviar e nevoie de mai multă interoperabilitate. Când mă uit pe această listă și deja ați menționat anumite puncte, pot să văd că foarte multe lucruri au fost hotărâte sub președinția spaniolă. Nu vreau să intru acum în detalii, dar totuși vreau să spun câte ceva despre unele dintre aceste puncte. De exemplu, ați vorbit despre tehnologie, despre sistemele inteligente de transport. S-a ajuns în sfârșit spre o concluzie, putem acum să ne concentrăm pe detalii și acest lucru înseamnă că în curând vom putea introduce aceste noi tehnologii. Acestea vor avea efect și asupra siguranței și a confortului pe timpul călătoriei și o hotărâre foarte importantă pentru viitor. E importantă pentru industrie, pentru firme, pentru că acestea vor avea avantaje. Și acum în ceea ce privește siguranța și transportul aerian. E important că ați menționat acest subiect. Circumstanțele sunt dificile când a avut loc un incident și trebuie să se reacționeze foarte repede. Și vorbesc acum despre piața internă. S-a vorbit despre formalități și că acestea trebuie să fie simplificate. Aceste puncte sunt foarte importante și mai e important și regulamentul în ceea ce privește rețeaua de transport feroviar europeană. Rutele pentru marfă ar trebui să fie mai bine organizate, pentru că doar așa vom putea să uh, concurăm cu, uh, al, cu celelalte regiuni din lume. Ați vorbit despre drepturile pasagerilor atunci când călătoresc cu avionul. Și colega mea, Ayala Zender, a muncit asupra acestui raport. Trebuie să existe drepturi mai bune și pentru persoanele care călătoresc pe mare. Cred că acest acord este unul foarte bun și de aceea mă bucur că ați reușit să ajungeți la o soluție. Sunt mai puțin mulțumit atunci când văd că nu s-au făcut progrese într-un alt domeniu și anume în ceea ce privește drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul. Cred că în următoarele luni ar trebui să ne ocupăm mai mult de această problemă. Spre sfârșit ajung la un alt punct important și anume dezbaterea despre TNT, despre rețelele transeuropene și despre investiții. Sunt de acord cu, ce a spus cu ceea ce a spus colegul meu de Grandes Pascal. A vorbit despre reuniunea de la Saragoza, care a fost foarte bine organizată. Au existat foarte multe posibilități pentru toți cei implicați, pentru toți actorii să se implice în discuții. Și Parlamentul și industria au putut să, partic au putut să participe la un schimb de opinii. Bineînțeles că au existat și diferențe de opinie în ceea ce privește uh, acest uh, program, rețelele transeuropene și cum ar trebui, cum ar trebui implementat programul. Așteptăm să vedem concluziile de la sfârșitul anului, însă un lucru e clar, trebuie să dăm dovadă de creativitate. Doar dacă reușim să, obțin, să obținem finanțare, putem pune în aplicare proiectele. De aceea trebuie să ne gândim cum putem găsi mijloace de finanțare pentru a putea să investim în, acest, în aceste programe foarte importante. Am uitat ceva, acordul cu Statele Unite ale Americii. M-am ocupat mult de acest subiect în trecut pentru că am fost raportor și cred că și aici s-au făcut progrese. Parlamentul European încă trebuie să se exprime asupra acestui text. Nu s-a ajuns încă la o concluzie. Acordul nu este unul ideal. Încă, încă mai există anumite dezechilibre. De exemplu, în ceea ce privește societățile americane și ce pot face acestea în Europa și ce pot să facă cele europene în America. Dar și aici există diferite opinii s-au stabilit niște structuri și prin aceste structuri putem să ne întâlnim mai des cu Statele Unite ale Americii pentru a putea discuta despre siguranță, despre transport durabil, dar și despre aspectele sociale. Toate acestea ar trebui să ne ajute să ne apropiem mai mult de uh, America și să existe un transport mai bun. La sfârșit doresc să vă mulțumesc din nou, vă mulțumesc pentru cooperare. S-au întâmplat deja multe și am văzut că ați avut o, um, o mare implicare pe parcursul președinției. Bineînțeles că nu s-au putut rezolva toate problemele. Belgienii vor, belgienilor le-au mai rămas câte ceva de, rezo- de rezolvat. În, sperăm că în următoarele luni vom perfecționa sistemul european. Vă mulțumim! Mulțumim, domnule Alcatraui. Are acum cuvântul doamna Bilbao. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru munca dumneavoastră în acest semestru. Vă, le mulțumesc și celorlalți care au venit în fața comisiei noastre. Deseori am avut poziții destul de uh, ferme și au existat probleme destul de greu de rezolvat. Însă cred că am reușit să ajungem la uh, soluții în majoritatea problemelor. Adevărul este că această președinție a fost complexă, nu doar datorită crizei economice și imaginii Spaniei la nivel european, însă după cum au menționat câțiva colegi, a avut loc și erupția vulcanică din Islanda. Este adevărat că crizele deseori se dovedesc a fi oportunități. Și rezumatul pe care l-ați făcut are dreptate în acest sens. Aș vrea să vă întreb în legătură cu acordurile în legătură cu erupția vulcanică și cerul unic european – dacă considerați că cei care au pierdut din cauza, au avut de pierdut din cauza acestei crize și sunt de acord cu principiile generale a ceea ce ați spus, aveți vreo idee ce s-a întâmplat cu miile de pasageri uh, care au fost afectați în timpul crizei? exista angajamente din, ca, din partea statelor membre pentru a compensa acest, acești pasageri. Ne puteți da informații în legătură cu felul în care statele membre au încercat să gestioneze sistemul de compensare a pasagerilor. obligând companiile aeriene să dea compensații pasagerilor care au fost afectați dacă au existat uh, ajutoare de stat către companiile aeriene ca în urmare a acestei crize. De asemenea, suntem uh, conștienți de dimensiunea compensărilor acordate de către companiile aeriene uh, pasagerilor. În ceea ce privește întâlnirea de la Saragossa și Uh, coridoarele feroviare discutate acolo. Din păcate nu am putut să fiu prezent, însă uh, mi se pare că după această conferință foarte multe proiecte și-au uh, atins scopul. Dacă ne uităm la linia 3, s-a ajuns la un acord că Uniunea Europeană va încerca să încheie proiecte pe coridoarele feroviare. Aș dori să știu ce rezultat a avut această întâlnire de la acest acord de la Saragossa. Alte proiecte vor fi continuate. Deseori auzim de la statele membre că bugetele vor fi reduse și mă întreb dacă proiectele actuale vor fi continuate sau vor fi întrerupte. Dacă privesc delegația de la Saragossa, se vede că conține multe principii, însă mă întreb dacă acestea sunt încă valabile după reducerile bugetare. În ceea ce privește sectorul maritim și transportul pe vase, am purtat o discuție în acest sens cu instituțiile europene. Eu sunt de părere că lipsește o definiție clară și o declarație de principii la nivel european. Dacă privim la ultima perioadă legislativă, uh, este frapant că nu toată lumea are aceeași viziune uh, în legătură cu proiectele de dimensiune europeană. Acestea nu sunt definite la fel și dacă privim raportul Marinescu, acest lucru este foarte clar avem o criză la nivel european pentru că Comisia, Consiliul și Parlamentul nu au o idee clară în legătură cu ce este un nivel european. Dacă privim criza erupției vulcanice și felul cum am răspuns, veți vedea că abordarea europeană nu este încă definită pe deplin. Bineînțeles, eu uh, provin din regiunea bască. Uh, cu toate acestea, susțin președinția spaniolă. Este adevărat că șase luni nu este suficient, însă domnul Zapatero a spus despre această președinție că trebuie să înaintăm la nivel european pentru a elimina această președinție prin rotație, pentru a examina alternativele uh, disponibile pentru a avea lideri care să aibă o viziune pe termen lung, pentru a vedea dacă suntem de acord. Poate pare ciudat, dar în tratatul de la Lisabona nu este clar dacă președinția prin rotație este compatibilă cu principiile uh, prezentate în tratat. Avem nevoie de o viziune pe termen lung a proiectelor europene. Uh, rezultatele dumneavoastră sunt bune, dar deplâng lipsa de răspuns uh, din timpul crizei, pentru că a durat 5 zile să se ajungă la o decizie în Europa, la nivel european, în legătură cu ceea ce trebuie să fie făcut. Aceste decizii mi s-au părut adecvate, pozitive. Ați înaintat mult în domeniul drepturilor pasagerilor în general, cu toate că drepturile uh, pasagerilor din autobuze și autocare este un uh, obiectiv secundar, trebuie să ajungem la uh, drepturi europene. Vreau să mă refer și la scanerele corporale, însă nu vreau să vă plictisesc cu acest subiect, însă eu sunt pentru aceste scanere corporale. Nu îmi place să fiu pipăită de către uh, gărzile de securitate, agenții de securitate din aeroporturi și uh, m-am săturat. Eu sunt pentru aceste scanere corporale. Eu aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. Sperăm că impulsul dumneavoastră va fi continuat de următoarea președinție. Vă mulțumim pentru activitate. Să sperăm că se va pune accentul mai mult pe domeniile unde avem nevoie de mai multe definiții la nivel european. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bilbao. Are cuvântul domnul Kramer Trebuie să încercăm să vorbim mai succint pentru că uh, domnul ministru de transport uh, are un avion de prins. Mai există o serie de intervenții, așa încât vă rog uh, limitați-vă timpul de intervenție. Drepturi pentru toată lumea, ceilalți au vorbit foarte mult și acum noi trebuie să ne limităm. Vreau în primul rând să mulțumesc pentru acest raport, pentru muncă. Ne-am întâlnit de mai multe ori, voi încerca să ating și eu niște puncte. În cazul vulcanului, a fost foarte clar că siguranța pasagerilor a avut cea mai mare prioritate. Închipuiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi prăbușit un avion din cauza vulcanului. Discuția ar fi fost cu totul altfel în Europa și s-ar fi discutat nu despre finanțe, ci despre familiile victimelor, drepturile pasagerilor în uh, domeniul aviatic. Aici s-au făcut progrese, dar în cazul transportului cu autobuzul și autocarul nu e așa și cred că e o catastrofă în Statele Unite ale Americii, după războiul din Vietnam, s-a stabilit, s-a stabilit un anumit cadru pentru transportul cu autobusul în Statele Unite ale Americii și noi nu reușim pe timp de pace să ajungem la așa ceva în Europa. Trebuie să mai muncim aici și nu mă refer aici doar la firmele, la întreprinderile mici și mijlocii din acest domeniu, ci la cele mari și așa ceva nu se poate. 30% dintre, dintre pasagerii cu anumite dizabilități sunt uh, foarte afectați din cauza modului în care e organizat transportul în Europa. Aceștia trebuie să fie sprijiniți. Situația nu poate să rămână așa. În ceea ce privește declarația de la Madrid, Ați spus că există avantaje financiare și ecologice. Da, sunt de acord, dar când spuneți că acum se economisesc 5 milioane de euro, trebuie să ne gândim totuși și la privilegii. În uh, Europa, prin renunțarea la TVA, la zborurile internaționale, s-ar uh, se ajunge la o sumă de 30 de milioane de, de euro în fiecare an. Și acum suma a crescut. Trebuie să ne gândim că emisiile sunt la fel de periculoase ca înainte, clima este pusă în pericol, toți spun că au mult prea puține fonduri, dar 30 de miliarde în fiecare an pentru transportul aerian nu e o sumă potrivită, trebuie să se schimbe ceva aici. Avem obiective, obiective comune, ne-am uh, concentrat pe anumite puncte astfel încât Europa să se poată dezvolta împreună. E important, dar să vedem care sunt uh, consecințele. Există 30 de proiecte europene, priorități. Comisia și-a dorit 20 uh, de, de miliarde, s-au dat opt, nu s-a ajuns la niciun proiect, la niciun fel de plan. S-au stabilit nouă coridoare pentru transportul de marfă, dar nu s-au realizat nici cele șase. Trebuie să recunoaștem că avem prea puține fonduri, să cerem mai multe, dar să nu schimbăm nimic nu e corect. Avem nevoie de o altă politică în legătură cu mobilitatea și atunci să stabilim de câte fonduri avem nevoie. Și o să repet ceva ce ați spus și dumneavoastră. Ați spus că costul pentru costurile pentru infrastructură trebuie să rămână la fel. Acest lucru mi se pare îngrozitor pentru că tocmai acest lucru încercăm să nu îl facem. Orice ministru de finanțe știe cum să jongleze cu aceste lucruri, ce se întâmplă cu fondurile pentru proiecte în infrastructură. În Europa nu ne putem permite așa ceva. Trebuie să ne gândim la rețelele transeuropene, la proiectele foarte mari. Dacă în viitorii 20 de ani aceste proiecte importante vor fi realizate măcar într-un anumit procent, e până la urmă irelevant, pentru că Deși ne dorim să ajungem să, le pun, să se realizeze, e clar că lucrurile nu stau așa. Noi trebuie să încercăm să lucrăm cât mai eficient cu fondurile pe care le avem. Și de aceea reuniunea de la Saragoza trebuie să se rea niște proiecte adevărate. Mobilitatea urbană, ați vorbit și despre acest subiect și acesta joacă un rol foarte important. Știm că în orașe se, sunt 70% dintre emisii care intervin tocmai din transport. Știm că 90% dintre aceste procente sunt pe anumite distanțe mici. S-a vorbit și despre mijloacele de transport fără motor. Acest lucru m-a bucurat. Dar când am spus că ne dorim um, cel puțin 15% pentru transportul cu biciclete, un procent pentru uh, transportul feroviar și altul pentru transportul rutier. Dar s-a ajuns la 20% pentru transportul feroviar și nu la ceea ce ne-am dorit noi. Deci dacă nu schimbăm finanțarea și noi nu am reușit să facem acest lucru, atunci nu vom putea controla mobilitatea urbană. Aș dori să știu dacă Spania se implică și ea pentru o mai mare marjă în ceea ce privește transportul rutier și în comparație cu cel, pentru, cel din transportul feroviar. Și acum, pe scurt, Aș dori să vorbesc despre comisie. Comisia, bineînțeles, trebuie să fie sprijinită de Consiliul, dar când vorbim de pachetul pentru transportul feroviar, și aici a existat o presiune asupra domnului Barroso din partea Consiliului, noi a trebuit să așteptăm. Acest lucru a fost o catastrofă. E vorba de o lege care a fost transpusă în 2003 în toate statele membre. Abia în 2008 Comisia a hotărât să introducă încălcarea tratatului. Acest lucru înseamnă că Uniunea, înseamnă acest lucru că Uniunea Europeană s-a implicat sau nu. Noi nu, am, noi nu am fost înțeleși de niciun alt grup politic, e clar că aici există o problemă în ceea ce privește legislația europeană. Ne dorim mai multă mobilitate în Europa și o protecție mai bună a climei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kramer. Are cuvântul doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, ca uh, suporter englez, susțin uh, rezultatele foarte bune ale Spaniei. Meciul de duminică a fost foarte bun Bineînțeles că noi am participat doar prin arbitru. Uh, felicitări oricum pentru victorie. Și este păcat pentru că un prieten de-al meu foarte bun este olandez. Dar uh, mai serios, aș dori să îi mulțumesc domnului ministru, după cum a comentat și colegul nostru de la PPE, ne bucurăm că îl revedem Uh, ați venit de, mai, de două sau trei ori în fața noastră și cred că președinția spaniolă a încercat foarte mult să urgenteze câteva dintre problemele restante de mai mulți ani. Aș dori să mă refer la cele câteva probleme din sectorul aviatic. La primul punct, cred că președinția spaniolă are un dosar în legătură cu investigarea accidentelor. Cred că acolo președinția spaniolă a jucat un rol crucial la Consiliu. Uh, sperăm că vom ajunge la un acord în primă lectură. În septembrie, Consiliul a avut uh, o prestație foarte bună pentru a atinge un compromis în domenii delicate și cred că există uh, și cred că cei care investigează accidentele în statele membre sunt mulțumiți de acest rezultat. În legătură cu scanerele corporale, Comisia Europeană ne-a prezentat un, desar, un dosar extrem de aprofundat. Din punct de vedere personal, spre deosebire de colega mea din Spania, din, de la grupul ALDE, chiar dacă am făcut parte din industria aviatică, eu sunt uh, mai reticent în legătură cu utilizarea scanerelor corporale. Cred că este un instrument bun, dar mai avem nevoie încă de date. Nu cred că uh, trebuie să se impună presiune asupra statelor membre uh, pentru a folosi aceste tehnologii care folosesc, care nu sunt studiate încă există o anumită utilizare obligatorie în Regatul Unit. Uh, noi uh, uh, punem accentul mai mult pe contrainformații, pe informații transfrontaliere pentru a lupta împotriva acestui flagel care ne afectează pe toți. Între, în ceea ce privește acordul între Uniunea Europeană și Statele Unite. Uh, eu locuiesc în Regatul Unit, însă Daniel probabil că a avut o sesiune extrem de dificilă de negociere. Acest acord este un pas înainte, îl salutăm. Eu aș fi dorit să vedem uh, un progres mai mare în ceea ce privește deținerea companiilor și pentru runda următoare trebuie să fim precauți să nu fim văzuți uh, ca uh, capitulând în fața unui acord de acest tip. Aș încheia spunând câteva lucruri despre Cesar. Este păcat că problema, că a fost nevoie de cenușa vulcanică pentru a impulsiona proiectul Cesar. Am trecut de la cerul unic european, a durat mulți ani și este o problemă extrem de complexă. Cu toate acestea, mă bucur că președinția spaniolă a făcut presiuni pentru urgentarea acestui proiect pentru că am contacte cu uh, cei care lucrează în domeniu. Și în legătură cu situația erupției vulcanice, um, unii pasageri au fost tratați bine, unii din contră. Însă, oricum, nu cred că cineva ar fi crezut că spațiul aerian va fi închis mai mult de șase zile după 11 septembrie. Cu toate acestea, a fost uh, un semnal de alarmă și vom ține cont de el. Uh, liniile aeriene și aeroporturile au pierdut în jur de 2 miliarde de euro. După cum a spus și comisia, care a pregătit un raport foarte bun, Nu există o problemă cu asistența financiară, însă, în mod clar, uh, statele membre au probleme fiecare cu bugetele naționale. Sunt sigur că nici uh, Spania nu are bani, foarte mulți bani în plus. Se pare însă că companiile noastre și micile, mici operatori au fost afectați. În general, bineînțeles că ați avut o echipă foarte bună la, la președinția spaniolă. Salutăm deschiderea discuțiilor pe care le-am putut purta și vă urez uh, toate cele bune în viitor. Mulțumesc, doamna Foster. Mai rămân cinci intervenții. însă trebuie să îi dăm ocazia domnului ministru să ne răspundă. Vă rog să vă uh, limitați la două minute. Dacă sunteți de acord, uh, se poate spune foarte mult în două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să vă mulțumesc pentru munca depusă. S-a ajuns la rezultate bune pentru Europa și pentru cetățeni în multe domenii. Nu vreau să repet ceea ce au spus colegii mei din partea PPE-ului. În domeniul maritim și în domeniul aviatic, mai ales când ne referim la situația cu vulcanul, deciziile au fost cele corecte. Probabil din punct de vedere economic nu am ajuns la ceea ce doream, dar vedeți cu ce s-a întâmplat în cadrul și la campionatul mondial de fotbal, rezultatele ar fi putut fi și altfel, dar trebuie să știm că sunt unele lucruri care sunt văzute prea pozitiv. În cazul drepturilor pasagerilor există anumite probleme și mai ales în ceea ce privește transportul cu autobuzul și vedem că există probleme exact în uh, domeniile în care pasagerii își doresc mai multe și doresc să vadă o Europa mai unită. Acordul SWIFT a arătat că dacă noi în Europa facem ceva, atunci și americanii își dau seama că vorbim de niște acorduri bilaterale și nu unilaterale. E nevoie de voință și există voință să mergem mai departe, dar nu s-a luat nici o decizie din partea americană. Cred că aici trebuie să ne implicăm mai mult. În ceea ce privește finanțele, Ați auzit colegi, ideile colegilor și mulți dintre ei au reușit să și le pună în aplicare. S-a vorbit despre anumite investiții care și acestea și aici a fost o idee bună. Însă, Trebuie să știți că în cadrul Parlamentului, ca în statele membre, există mulți care spun că da, trebuie să se investească mai mult, dar nu sunt dispuși să acorde mai multe fonduri. Și e foarte importantă finanțarea în domeniul rețelelor transeuropene. Ne dorim aici să existe niște uh, legături foarte clare spre fondurile regionale. Fondurile de coeziune trebuie și ele să fie implicate mai mult. Cred că dumneavoastră ne-ați putea ajuta de ca discuția de după întâlnirea de la Saragoza să ducă la niște lucruri practice care să fie puse în aplicare. Într-un final mai doresc niște vulcani, un vulcan european, pentru că uh, Câteodată lucrurile sunt mult prea lente în acest uh, Parlament. Îmi doresc să existe evenimente care să reușească să pună mai repede în mișcare lucrurile. Și în cazul finanțelor și în adunările naționale am observat că vulcanul ne-a făcut totuși bine la nivel european. Vă mulțumesc! Nous avons le Haroun Taziev euh, de la Commission européenne. Domnul, avem aici pe domnul Arun Taziev de la Comisia Europeană. Are acum cuvântul doamna Alvarez. Gracias, señor presidente. Permítame, señor ministro, primero... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în primul rând dați în voie să vă felicit pentru toată activitatea și munca și eforturile depuse în aceste șase luni petrecute la cârmă. Vă mulțumesc de asemenea și pentru eforturile pe care le-ați făcut pentru a veni aici, pentru a participa la reuniunile noastre și pentru a ne ține la curent și pentru a ne oferi informații legate de ceea ce se întâmplă în uh, transport. Domnul Calma și domnul Cosa au spus că este extrem de important să avem finanțarea necesară pentru Uh, cercetare și inovație. Și dacă ne uităm la programul președinției, vedem că guvernul Zapatero a vorbit despre creativitate și despre finanțarea acesteia și am văzut că cineva din echipa spaniolă a spus că discuțiile despre finanțare nu sunt decât o cacealma și că, de fapt, ce se va întâmpla până la urmă uh, va fi că bugetul va fi redus. Dar putem acționa ca un arbitru, ca arbitrul englez care a arbitrat finala uh, campionatului mondial. Deci întotdeauna e bine să ai un arbitru, chiar dacă nu este extraordinar de bun capacitatea de a uh, depăși obstacolele pentru a reuși să ne îndeplinim obiectivele este una extrem de importantă și în acest domeniu aș dori să-i mulțumesc președinției spaniole pentru toate eforturile. Bineînțeles, campionatul mondial uh, a fost un exemplu de ceea ce putem obține dacă lucrăm împreună și avem talent și putem cooperăm să, uh, pentru a putea să avem să înregistrăm succese. În domeniul mediului am avut câteva exemple ale modurilor în care putem să introducem finanțare în infrastructura de transport pentru a atinge acest scop. Deci este extrem de important să facem acest lucru la nivel european, pentru că pentru statele membre ar fi foarte dificil să facă singur acest lucru și domnul Groș a avut ă, dreptate în raportul său și aș dori să-l felicit în acest sens. Creativitatea, cum spuneam, la nivel european este extrem de importantă pentru a putea să ne atingem obiectivele pe care ne le-am stabilit. Asta este calea cea bună. Și dacă îmi permiteți, domnule uh, ministru, aș dori să vorbesc un pic mai mult, pentru că este ultimul meu discurs în Parlament, și aș dori să subliniez uh, necesitatea investițiilor și să vă mulțumesc tuturor pentru munca pe care am făcut-o împreună. Voi păstra legătura cu uh, dumneavoastră, dar vă mulțumesc pentru colaborarea uh, pe care mi-ați arătat-o de-a lungul anilor. Îi dau acum cuvântul doamnei Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca și eu să fiu succintă, să mă restrâng la câteva puncte. În ceea ce privește drepturile pasagerilor care circulă cu autobuzul, am participat și eu la lucrări, nu am ajuns la nicio soluție, dar nu din cauza Spaniei nu am ajuns la niciun fel de rezultat. Cred că totuși ne-am apropiat mult de țel și eu mi-aș fi dorit pentru pasagerii din Europa să fie ajuns într-adevăr la o soluție, dar Trebuie să vedem cum vom proceda pe viitor. Matteo Groș a spus că dorește, ne dorește mai mulți vulcani. Cred că are dreptate. Într-adevăr, erupția vulcanului ne-a arătat uh, unde mai există puncte sensibile în Europa, ne-a arătat că nu suntem pregătiți pentru asemenea cazuri și probabil că ar trebui să vedem cum putem să reacționăm mai bine la astfel de situații. Nu sunt sigură dacă uh, vulcanul a fost cel care ne-a dus la niște concluzii mai bune în ceea ce privește programul privind cerul deschis european, dar eu cred că am ajuns să avem această um, rezervar, acest program de rezervări, această interfață care acum uh, progresează foarte mult. Uh, eu cred că acest rezultat a fost unul pozitiv. S-a vorbit mult despre reuniunea de la Zaragoza și aceasta a fost o reuniune foarte bună. S-a vorbit despre multe proiecte, proiecte transfrontaliere pe care vrem să le facem. Nici aici nu am ajuns la o soluție, dar ar fi fost foarte dificil să ajungem la așa ceva. Am vorbit despre o prioritizare a proiectelor și acest subiect a fost unul dificil pentru că e greu să facem o ierarhizare. Siguranță în domeniul aviatic, Cred că e foarte important aici raportul privind investigația incidentelor aviatice. Cu scanerele ne vom ocupa mult timp și știm acest lucru. În ceea ce privește transportul naval, maritim și aici mă bucur că am ajuns la progrese, dar nu s-a ajuns la, dar s-a ajuns până la urmă la o singură limbă care să fie folosită. Și spre sfârșit vreau să spun ceva ce nu s-a menționat până acum. A existat uh, o discuție des, eu m-am ocupat de politica integrată, maritimă integrată, o, un subiect care m-a preocupat mult și vreau să vă spun că a avut loc o întâlnire foarte importantă la care s-au discutat aspectele importante din acest domeniu. Vă mulțumesc din nou pentru tot și toate cele bune. Merci, mulțumesc, doamna Meissner. Doamna Lichtenberger, văd că nu mai dorește să intervină. Și doamna Ella Sanders pentru a termina. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit aici. Cred că ați fost cel mai atent uh, ministru pentru că ați venit cel mai des la reuniunile noastre în Parlament. Am uh, reușit să obținem uh, succesul la Cupa Mondială prin colaborare și acest lucru s-a văzut și în președinția spaniolă. S-a văzut de asemenea că o colaborare strânsă poate să ducă la succese în Coreper am dat dovadă că suntem o echipă foarte bună și cred că la nivel de uh, minister ați reușit să vă ridicați la așteptările uh, Parlamentului, deși noi am avut o abordare destul de cinică, dar ne-ați demonstrat că aveți competențele necesare și voința necesară pentru a vă duce la îndeplinire sarcinile pe această perioadă de șase luni. Așa cum s-a spus deja în cadrul acestei comisii, timp de mulți ani am avut uh, nevoie de uh, șeful uh, cel mai bun, de comandantul care să ne poată duce pe calea cea bună și dumneavoastră cred că ați demonstrat că aveți calitățile necesare, ceea ce s-a văzut din acordul semnat cu Statele Unite, pentru că noi am am pierdut foarte mult timp cu dezbateri care păreau să nu ducă nicăieri, dar dumneavoastră ați reușit să ajungeți la un rezultat final, ceea ce mie mi se pare un aspect extrem de pozitiv. Uh, și unii dintre colegi au spus deja acest lucru, împreună cu alte pietre de temelie care acum trebuie să fie uh, folosite drept fundație pentru a uh, ne continua activitatea. În ceea ce privește reuniunea de la Saragoza, pot să spun de la bun început că ceea ce am reușit să obținem acolo a fost un rezultat extrem de pozitiv, cooperând cu Comisia, am avut o delegație destul de mare din partea Parlamentului European care a mers uh, acolo și care a demonstrat cât de angajat este Parlamentul în găsirea unei soluții în ceea ce privește infrastructura de transport în general. Uh, și cât de mult ne dorim să aducem modificările care sunt necesare. Și colegii mei sunt la fel de dedicați ca și mine pentru depășirea obstacolelor cu care ne confruntăm. Am văzut acest lucru încă din criza uh, vulcanului. Avem nevoie de soluții alternative și sperăm că infrastructura feroviară se va dovedi cheia succesului în acest domeniu. În ceea ce privește declarația de la Madrid și uh, blocurile Uh, aeriene funcționale, trebuie să spun că foarte adesea în Parlament am reușit să înregistrăm progrese, dar asta nu s-au tradus întotdeauna în rezultate practice. Și cred că declarația de la Madrid este un exemplu pozitiv de măsuri care s-au luat și care au fost eficiente. Cred că pe viitor împreună cu următoarele două președinții, care preiau ștafeta acum, Spania va continua să lucreze în aceste domenii. Am avut semnale pozitive de la diversele ministere de transport și cred că ministrul spaniol, împreună cu echipa sa, a oferit dinamica necesară pentru a ne ajuta să mergem mai departe. E adevărat că avem nevoie de finanțare, am spus asta de mai multe ori. Finanțarea este vitală, dar avem nevoie și de o dinamică potrivită din partea statelor membre pentru a folosi această finanțare așa cum trebuie. Deci, din partea statelor membre avem nevoie de un angajament dinamic care să ajute la rândul Uniunea Europeană să aibă aceste fonduri ambițioase pentru infrastructurile de transport. Aș dori să spun de asemenea că cel mai recent Consiliu de Transport a pus accentul pe un element fundamental al transportului în cadrul strategiei UE 2020. Cred că faptul că președinția spaniolă a preluat această dezbatere și a subliniat uh, rolul strategiei UE 2020 este un lucru pozitiv. Sper că următoarele președinții vor putea să continue această muncă și să uh, continue și dezbaterea în ceea ce privește acest domeniu. Vă mulțumesc încă o dată. Uh, pentru asta. În ceea ce privește drepturile pasagerilor în domeniul transportului maritim, sunt de acord cu antevorbitorii mei. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce ați făcut pentru pasagerii cu dizabilități și cu mobilitate redusă, încă un dosar în care ați înregistrat succese. Bineînțeles, sunt sigură că îi veți ajuta și pe următorii miniștri de transport. Vă mulțumesc! Și acum o să-i dau cuvântul domnului ministru, dar nu înainte de, a vă mulțumi, de a-i mulțumi încă o dată pentru disponibilitatea de care a dat dovadă nu doar astăzi, ci pe toată durata președinției. A fost într-adevăr ministrul cel mai prezent printre noi. Și trebuie să am văzut de altfel că Europa reprezintă întotdeauna un subiect uh, sensibil. Ați făcut foarte multe, au existat și lucruri care nu s-au putut face pentru că nu ați avut ocazia sau pentru că nu v-au permis alții. Deci cred că până la urmă a fost o președinție bună, domnule ministru, și o să vă rog să încercați și să răspundeți și să trageți concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele de recunoștință și pentru mulțumirile pe care ni le-ați adresat. Aș dori în special să-i mulțumesc domnului de Grandes și doamnei Bilbao pentru mulțumirile pe care ni le-au adresat. Credeți-mă, apreciez toate mulțumirile care au fost exprimate astăzi și mă concentrez acum pe toate subiectele care au rămas în continuare deschise și care trebuie să fie tratate atât la nivel european cât și la nivel național. Și suntem angajați față de aceste sarcini. Aș dori să reiterez în acest discurs că președinția a considerat întotdeauna că a fost bine sprijinită de Parlament și acest sprijin s-a dovedit decisiv în multe dintre acordurile pe care le-am uh, conchis, în special uh, acordul cu Statele Unite. Comisia de Transport, împreună cu omologii noștri din Coreper și de la Comisie, toți au dat dovadă toți au, uh, ne-au arătat sprijinul și aș dori să le mulțumesc pentru acest sprijin pe, de care am beneficiat întotdeauna. Activitatea noastră a fost într-adevăr muncă de echipă, am avut niște obiective împărtășite și am lucrat împreună pentru a încerca să depășim provocările cu care ne-am confruntat. Aș putea să adaug uh, ceva la prezentarea mea inițială. În ceea ce privește gestionarea crizei uh, care a fost provocată de erupția vulcanică, am văzut foarte clar unde sunt deficiențele europene, unde sunt defectele și slăbiciunile și în diverse state membre nu a existat abilitatea necesară pentru a reacționa rapid față de criză. Am spus asta și la început. Avem o monedă unică, dar nu avem un cer unic european și acest lucru a fost exemplificat foarte clar din, nu din a cincea zi a crizei, ci din prima zi, când ar fi trebuit să avem niște măsuri uh, pe care să le putem aplica imediat. Noi am început, am demarat uh, imediat uh, cooperarea cu Comisia și cu statele membre, dar să nu uităm că statele membre erau cele care aveau capacitatea de a decide dacă să-și închidă sau nu spațiul aerian. Și fiecare membru al Uniunii Europene a trebuit să-și ia propriile decizii. Deci, această metodă de gestionare ne-a arătat foarte clar că în momentul de față avem nevoie de metode mai bune și mai coordonate, astfel încât pe viitor să putem fi mai eficienți și mai flexibili. Pentru că impactul asemenea, unor asemenea crize asupra spațiului aerian. Într-adevăr, am înregistrat progrese în domeniul uh, implementării cerului unic european. Prin luarea acestor uh, măsuri, fiecare stat membru și-a dat seama uh, care era miza și ce trebuia făcut. Dar am avut o reuniune extraordinară a Consiliului de Transport și a reieșit foarte clar din pozițiile asumate de toți uh, ministrii de transporturilor și de toate statele membre că aveau o responsabilitate individuală la nivel național, dar aveau și o responsabilitate comună de a lua deciziile adecvate. Și atunci când uh, s-au organizat uh, zboruri de test pentru a vedea care este nivelul de siguranță, ne-am bucurat de o cooperare foarte strânsă. Am avut aeronave care au fost trimise în aer pentru a vedea impactul particulelor de cenușă asupra motoarelor pentru a nu lua decizii pripite în ceea ce privește redeschiderea spațiului aerian. Dacă am fi luat decizii atât de pripite, astăzi am fi discutat despre consecințe mult mai grave. Dar, oricum, criza declanșată de acest vulcan ne-a dezvăluit multe dintre problemele pe care le avem atunci când vorbim despre gestionarea unei crize la nivel european. Și tocmai de aceea uh, ne-a stimulat să încercăm să ne concentrăm eforturile asupra uh, mijloacelor de transport alternative. Încă un punct pe care aș dori să vi-l uh, prezint și care a fost adus în discuție de mai mulți eurodeputați, avem nevoie de investiții în rețele transeuropene. Și aceste investiții trebuie să fie împărtășite și împărțite de către toate statele membre din Uniunea Europeană. Nu trebuie să depindă de deficitele statelor membre. În momentul respectiv, spuneam că aceste rețele transeuropene trebuie să fie înființate și statele membre trebuie să-și asume angajamentele necesare pentru înființarea lor. Deci noi trebuie să încercăm să stimulăm investițiile. Aceste rețele nu vor fi benefice doar pentru statele membre în care sunt localizate, ci vor fi benefice pentru întreaga Europa. La Saragossa am discutat despre diverse metode de finanțare care ar putea să ofere un instrument complementar față de cele existente deja. Am vorbit despre uh, rolul parteneriatelor public-private în dezvoltarea uh, unor asemenea infrastructuri. Și chiar Comisia și Comisarul de Transport, împreună cu statele membre, toți sunt conștienți că dacă nu putem crea mijloacele de finanțare adecvate pentru infrastructura de transport, atunci nu vom putea să uh, facem față provocărilor cu care ne vom confrunta pe viitor. Și doamna Bilbao s-a referit la asta atunci când a spus că Spania este dedicată coridoarelor 3 și 16 aceste coridoare au fost acoperite sau incluse într-un memorandum de înelegere între Spania, Franța, Portugalia și Italia. A fost în acest memorandum s-a stabilit că aceste coridoare sunt de importanță strategică și reprezintă priorități pentru strategia europeană. Departamentul de Achiziții Publice din uh, Ministerul Spaniol de Transport va fi întotdeauna atent la acest gen de proiecte și va încerca să sporească mobilitatea pasagerilor și circulația bunurilor în Europa. Atunci când vorbim despre problemele de buget, cred că dezvoltarea trebuie să fie uh, esențială atunci când vorbim despre rețelele prioritare. Am vorbit despre obiectivele stabilite pentru rețeaua feroviară și ținând cont de asta, nu vom avea o reprogramare a priorităților. Pilit niște direcții prioritare și nu vom modifica datele și uh, direcțiile prioritare și datele limită. Vom coopera cu statele membre, am văzut asta de la întâlnirea de la Saragossa, dar și Dar am discutat de asemenea uh, că vom avea și un summit bilateral uh, cu Franța uh, până la finalul anului pentru a ajunge la un acord. În ceea ce privește acordul cu Statele Unite, bineînțeles, acesta este un acord care a fost, este negociat de foarte multă vreme, din 2007 chiar, și au existat nenumărate dificultăți în timpul procesului de negociere, dar am reușit să le depășim am fost foarte ambițioși încă de la bun început și acum avem platforma potrivită pentru a avea investiții reciproce de pe ambele maluri ale Atlanticului, astfel încât ne vom apropia și mai mult și vom avea investiții mai mari de ambele Uh, părți ale Atlanticului și acest proces este deja în derulare și am reușit să facem progrese considerabile. Firește, vom continua să lucrăm la asta. Trebuie să avem legislație care să ofere o liberalizare reciprocă a investițiilor în acest domeniu. În ceea ce privește reuniunea de la Saragossa, pot să fiu de acord cu ceea ce au spus eurodeputații. A fost într-adevăr o reuniune extrem de pozitivă, dar ca ministru într-un stat membru al Uniunii Europene pot să subliniez acest lucru dintr-o perspectivă dublă. Trebuie să continuăm să stimulăm investițiile în industria de transport, în special în industria feroviară. În ceea ce privește formalitățile legate de informare, informațiile pentru vasele care intră sau părăsesc porturile. Acest acord a fost fără îndoială unul important în uh, eliminarea problemelor existente în sectorul maritim. A dus și la evitarea, a contribuit la evitarea congestiei în transportul rutier și la limitarea emisiilor. În același sens, cred că domnul de Grandes a menționat pachetul feroviar. În cadrul celor trei președinții am colaborat în special cu președinția belgiană pentru a vedea cum putem evalua acest pachet feroviar pentru a-i da o eficiență mai mare la nivel european. Cred că mai mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la cercetare și dezvoltare. Am avut uh, o serie de rezultate bune în acest domeniu. Este regretabil că nu am reușit să ajungem la un acord în legătură cu drepturile pasagerilor uh, în transportul cu autobuzul și autocarul. Am uh, vrut să reușim acest lucru. Sperăm că va fi o reușită a președinției belgiene. Voi lucra și cu omologul meu belgian. pentru ca Consiliul de Transport uh, sub președinția belgiană să rezolve acest, această problemă. Este un aspect extrem de important și avem nevoie de un acord. Unul dintre dumneavoastră s-a referit la mobilitate. Consiliul a încercat să promoveze măsuri pentru a promova mobilitatea urbană, punând accentul pe transportul public și pe modurile de transport nemotorizate pentru ca transportul să fie mai aproape și mai accesibil de cetățeni. S-a susținut utilizarea unor combustibili mai curați și folosirea automobilelor electrice. Bineînțeles că toate aceste uh, lucruri trebuie să fie promovate mai mult. Avem acum un cadru în acest sens și statele membre împărtășesc principii comune. Am ratificat aceste concluzii la Consiliul pentru Transport, ceea ce dă dovadă de angajamentul nostru. S-a mai menționat că în 27 ianuarie am venit în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta programul în spaniol și după aceea am apărut în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta rezultatele de la Institutul pentru Dezvoltare Tehnologică. Pot să vă dau ultimele știri în legătură cu munca asupra directivei privitoare la Eurovinietă. Multe state membre au deja experiențe cu tarifele uh, impuse vehiculelor de gabarit greu. Însă mai avem încă nevoie de timp pentru a adapta acest, această directivă. Această muncă va fi prin prioritățile președinției belgiene. Ministerul spaniol va ajuta președinția belgiană. În general, pentru a încheia intervenția mea de, în această dimineață. Vă mulțumesc pentru colaborare, vă mulțumesc pentru cuvintele pozitive din această dimineață. Împărtășim multe obiective, avem provocări în comun și sperăm că vom fi la fel de implicați și că vom lucra uh, într-o echipă, uh, așa cum am făcut-o până acum, și că vom putea să continuăm. Uh, puteți conta întotdeauna pe colaborarea mea. Vă mulțumesc! Vă propun să trecem la punctul următor. Dans le, dans le des adieux. În timp ce domnul ministru ne părăsește, vom vorbi acum despre semnarea și încheierea unui acord Bon. Nous allons maintenant parler vorbi acum despre acordul între Comunitatea Europeană și Canada cu privire la siguranța aviației civile. Raportul este doamna Țicău. Vă reamintesc că este vorba de primul acord aerian asupra căruia se aplică tratatul de la Lisabona și voi da direct cuvântul Comisiei pentru a ne expune uh, rezultatele înaintea discuției parlamentare. Thank you very much, Mr. President. Uh, I would like to report on... Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori să vă spun câte ceva despre acest acord cu Canada. De fapt, sunt două acorduri. Uh, unul este legat de siguranța aviatică, prin care se introduce o convergență mai mare și liberalizare. Și este un acord foarte important în ceea ce privește liberalizarea serviciilor aeriene pe piața transatlantică împreună cu acordul aflat în a doua etapă între Uniunea Europeană și Statele Unite. Dar așa cum ați spus, mai este și acordul privind uh, aviația civilă și acesta va avea niște beneficii foarte importante va fi, vor fi niște implicații foarte importante atât pentru industria din Canada cât și pentru cea din Europa. Rolul este unul foarte important în ceea ce privește comerțul. Se va ajunge la crearea de noi locuri de muncă, se va reduce birocrația și, vor fi ajut- și va exista o mai bună cooperare între administrații. Comunitatea europeană și piața canadiană reprezintă mai mult de un sfert din această piață Există numeroase organizații care vor beneficia în urma acestui acord. Se trece de 50 de miliarde de euro. E o sumă foarte mare care e importantă în acest sens. Comerțul în domeniul aviatic e mai mare de 49 de miliarde de euro. Deci vorbim despre un sector strategic foarte important. Siguranța în zona de nord și zona din sudul Atlanticului va fi încă o zonă care va beneficia în urma acestui acord. Știți că există un acord similar cu Statele Unite ale Americii. Acesta urmează să fie finalizat când vom primi un răspuns din partea Congresului din America. Mâine, la summitul UE Brazilia, domnul președinte Barroso va iniția și acordul cu Brazilia în ceea ce privește cooperarea în domeniul siguranței. Deci vorbim despre un domeniu foarte important, despre milioane de euro care vor fi economisite anual. Vorbim despre recunoaștere, despre faptul că companiile aeriene vor avea de beneficiat în urma acestui acord pentru că vor putea să se folosească în comun de locurile în care sunt reparate avioanele și unde sunt întreținute acestea. Un lucru important e că vom putea să continuăm să lucrăm asupra acestui acord Există domenii în care sunt, se pregătesc acum niște reguli tehnice și acest acord este cel care ne oferă o oportunitate de a găsi soluții pentru companiile aeriene. E adevărat că e primul acord sub tratatul de la Lisabona. Comisia încearcă să ajungă la un consens împreună cu Consiliul și Parlamentul. Partea canadiană a ratificat deja acordul și a anunțat Uniunea Europeană la data de 30 aprilie. Deci așteptările sunt foarte mari. Formalitățile sunt acum în desfășurare, astfel încât să putem începe cu punerea în aplicare în viitorul apropiat. Așa cum am spus, acest acord pentru siguranță vine să completeze un alt acord care există deja între Uniunea Europeană și Canada, în care sunt acoperite mari domenii de cooperare. Sub acest acord, Încercăm să ajungem la un consens împreună cu Parlamentul European pentru a avansa. Pe scurt, atât am vrut să spun, dar dacă aveți întrebări, dacă doriți să clarific anumite aspecte, atunci vă rog să o faceți. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumesc. Îi voi da cuvântul doamnei Țicău, care este raportoarea pentru acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Să mulțumesc uh, și uh, reprezentanților uh, comisiei, întrucât am avut recent o întâlnire pentru a discuta cele două acorduri. Ele sunt diferite. În cazul acordului general privind reguli comune în domeniul aviației civile, aici Parlamentul uh, va primi uh, în curând uh, textul din partea um, Comisiei, cel final, dar în acel caz va fi nevoie de ratificarea tuturor statelor membre, ceea ce va face procesul mai lung până la adoptarea finală. În ceea ce privește acordul între Uniunea Europeană și Canada în domeniul siguranței aviației civile, Uh, trebuie să menionăm uh, că conform uh, unei decizii a curii europene de justiie eliminarea barierelor tehnice pentru comerul cu bunuri cade sub incidena politicii comerciale comune i în acest domeniu um, avem competenă exclusivă a comunităii europene. tocmai de aceea nu va fi nevoie în cazul acordului privind uh, sigurana aviaiei civile de ratificarea tuturor statelor membre deci e nevoie doar de aprobarea în parlament uh, i în uh, consiliu evident deci practic parlamentul în baza tratatului de la lisabona are, va da un aviz. vreau să menionez că în prezent doar ase dintre statele membre au încheiat uh, cu canada acorduri uh, bilaterale privind sigurana în domeniul uh, aviaiei civile evident toate aceste acorduri vor deveni caduce în momentul în care intră în vigoare noul acord între uniunea europeană i canada în ceea ce privete sigurana aviaiei civile i există însă o importantă diferenă între acordurile bilaterale existente cele ase uh, i uh, cel pe care îl discutăm acum i anume în ceea ce privete procedurile de implementare de data aceasta ele devin uh, obligatorii uh, vor fi introduse în ca anexe ale acestui acord între ue i canada privind sigurana aviaiei civile i uh, uh, primesc foră juridică deci anterior procedurile de implementare intrau în vigoare doar după încheierea unor noi acorduri bilaterale între autorităile de reglementare din canada respectiv statul membru semnatar. în cazul acesta procedurile de implementare primesc foră juridică sunt parte integrantă ca anexe ale acestui contract uh, i deci ele devin uh, obligatorii. de asemenea vreau să menionez uh, faptul că um, în baza regulamentului o mie cinci sute nouăzeci și doi două mii doi privind regulile comune în domeniul aviaiei civile i înfiinarea ageniei europene pentru sigurana aviaiei civile uh, înlocuit ulterior de regulamentul două sute șaisprezece două mii opt uh, i deciziile privind măsurile de implementare practic comunitatea europeană a realizat armonizarea internă în domeniile acoperite de acest acord i de aceea uniunea europeană a pregătit terenul pentru încheierea acestui acord între uniunea europeană i canada negocierile au început în două mii patru uh, i practic acordul se referă la acceptarea reciprocă a certificărilor din domeniul siguranei aviaiei civile uh, i uh, a compatibilităii măsurilor din domeniul mediului practic impactul aviaiei civile asupra mediului. scopul acordului este acela de a facilita comerul de bunuri i servicii ce intră sub incidena acestui acord acordul prevede două elemente principale două aspecte principale i anume facilitarea emiterii aprobărilor necesare pentru ca produsele proiectate fabricate modificate sau reparate sub controlul reglementat al unei pări să poată fi înregistrate sau operate sub controlul reglementat al celelalte pări iar al doilea aspect se referă la întreinerea pentru aeronavele înmatriculate sau operate sub controlul reglementat al unei pări să poată fi efectuată de către organizaii aflate sub controlul reglementat al celelalte pări. acordul uh, propus uh, arată dorina canadei uh, de a obine recunoaterea mutuală completă în domeniul întreinerii de asemenea acordul va permite consultări regulate între pările semnatare i introduce mecanisme Uh, corespunzătoare pentru cooperare i consultare în domeniul auditurilor inspeciilor notificărilor i consultărilor i de asemenea se înfiinează un sistem continuu de monitorizare a funcionării acestui acord. Uh, vreau să menionez că pentru încheierea acordului canada a realizat o analiză din punct de vedere al securității aviației pentru companiile ce se află sub controlul reglementat al transport canada astfel încât acolo unde este necesar să fie introduse măsurile necesare uh, a mai uh, menționa doar uh, faptul că acordul va putea fi ulterior modificat printr o procedură extrem de simplă și anume prin Uh, doar printr un schimb de note diplomatice între pări. în felul acesta practic acordul uh, dorete să um, reducă birocraia uh, cred că toate aceste modificări vor parveni i parlamentului european deci solicităm comisiei o informare permanentă vizavi de aceste modificări i vreau să închei spunând că acest acord este unul extrem de ambiios este unul um, extrem de generos a putea spune nu s au realizat nu s au obinut aceleai condiii uh, în uh, celelalte cazuri nici în cazul acordului dintre uniunea europeană i statele unite ale americii privind sigurana în domeniul aviaiei civile i de asemenea i în cazul uh, braziliei există anumite prevederi uh, puin ambiioase. de aceea cred că acest uh, acord poate constitui un model este primul care a fost semnat în baza tratatului de la lisabona Uh, și aștept cu interes uh, și uh, observațiile colegilor în acest domeniu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această muncă asupra unui subiect care reprezintă o premieră. Nu știu dacă Domnul Groș vrea să ia cuvântul pentru că a fost prezent la negocierile cu Statele Unite. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor pentru, și comisiei pentru informații. Nu vreau să mă exprim pe larg despre acest subiect, vreau să fiu de acord cu ceea ce a spus doamna raportor. După informațiile pe care le-am aflat acum oral, aștept și niște informații scrise, astfel încât să putem continua discuția, dar din ce am auzit astăzi, se pare că acest, uh, actor, uh, acest acord poate fi privit ca un adevărat exemplu. Și acum că e aici un reprezentant al comisiei, putem discuta, avem un partener care dorește să se implice în discuție și să fie de acord cu noi pe anumite puncte. Și asta înseamnă pentru mine un adevărat acord. Ar fi foarte bine dacă ar putea și americanii să primească acest acord, să vadă ce așteptăm noi, europenii, de la un acord. În ceea ce privește întrebările tehnice, aici mai avem nevoie de timp și trebuie să avem toate documentele importante pentru acest acord. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte, și eu voi fi succintă. Sunt de acord uh, cu ceea ce a spus colegul meu Matiu Groș, acordul este mai bun decât cel cu SUA. Cei din SUA ar trebui să citească acest acord pentru a vedea la ce ne așteptăm noi europenii din punct de vedere birocratic, lucrurile s-au schimbat, dar ne dorim tot mai puțină birocrație și mai e un lucru foarte important despre care a vorbit deja și colegul meu Matiu Croș. Nu am citit aceste documente, dar se așteaptă noi condiții în ceea ce privește siguranța în domeniul aviatic. Trebuie ca în acord să existe și anumite standarde, anumite standarde care trebuie să fie, lua, să fie hotărâte pentru a ne asigura că există nivelul de siguranță pe care ni-l dorim și așteptăm informații și în formă scrisă. Îi mulțumim doamnei raportor. Merci, Vă mulțumim, doamna Meissner. Are cuvântul doamna Lichtenberger. Mulțumesc, aș avea niște întrebări pentru comisie. În primul rând, în ceea ce privește reciprocitatea în acest acord, în ceea ce privește siguranța aviației. Există cazuri care se cunosc în care în Canada sau în alte țări uh, cu care se negociază, controlele de securitate au arătat următorul fapt, că avioane din Europa au probleme în ceea ce privește normele de securitate. Compan- și companiile europene fac astfel de controle și de aceea ar fi foarte important pentru noi să știm ce se întâmplă de cealaltă parte în ceea ce privește aceste norme de siguranță. O a doua întrebare are de a face cu aceste acorduri. Siguranța, sigura, ne referim la siguranță sau securitate. Aș vrea să fie mai clară această diferență. Și acum a treia întrebare tot în ceea ce privește siguranța aviației. Aș dori să știu care ar trebui să fie perioadele de odihnă pentru piloți și pentru echipaj și acesta este un aspect foarte important în ceea ce privește siguranța trebuie să existe niște norme mai clare, pentru că de cealaltă parte ale Atlanticului, al Atlanticului normele sunt diferite față de ceea ce se întâmplă în Europa. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Lichtenberger. Domnul Bradburn. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi la două puncte, dar decât despre ce a spus uh, colegul nostru Matthew Groș despre raport și care să fie redactat în engleză americană, engleza e engleză, să vor... Cred că americanii vor putea să înțeleagă engleza folosită în acest raport. Dar acesta e un punct minor. Câteva chestiuni pe care vreau să le menționez. Mai degrabă mă adresez comisiei decât doamnei raportor M-a bucurat să aud faptul că acest acord a fost făcut pentru a reduce birocrația. Acest lucru a fost spus de către comisie. Dar știm foarte bine că în trecut tot, ă, niciodată nu am reușit să, ducem, să ajungem la o reducere a birocrației, ci aceasta a crescut. Așa că nu știu ce se va întâmpla într-adevăr cu birocrația. Un alt punct cheie care a fost menționat de comisie eu sunt și președintele delegației pentru relațiile cu Canada și mă interesează următorul lucru. E foarte important să existe o e important că s-a făcut o diferență între cele două acorduri și acest lucru ne este clar acum dar aș vrea să știu cum uh, se vor fi puse în aplicare aceste acorduri, cum se vor alinia acordurilor comerciale care există cu Canada. Și acest aspect e important. Există deja o rundă de negocieri care se desfășoară în Bruxelles și e clar că noi vrem să știm ce fel de impact au aceste acorduri. S-a vorbit despre creșterea comerțului între Europa și Canada. Și este clar că e nevoie de o interfață între aceste acorduri și cele care vor urma. Mai cred că e important să mai subliniem un lucru. Trebuie să observăm lucrurile dintr-un context mai larg, o perspectivă nord-americană. Mă refer aici și la acordul semnat cu, pentru siguranță cu Statele Unite ale Americii. Există acorduri și între Canada și Statele Unite ale Americii, însă nu trebuie să luăm lucrurile separat. Trebuie să le analizăm din perspectiva unui pachet. cum se vor alinia aceste acorduri cu acordurile care există în ceea ce, care acum se fac în ceea ce privește comerțul. Și aș vrea să știu exact dacă acestea vor, fi mai vor duce la mai puțină birocrație sau nu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Bradburn. Dăm din nou cuvântul comisiei, așadar, care va putea să răspundă la aceste comentarii. S-a vorbit deja despre faptul că acest acord este un exemplu, poate să influențeze acordurile în curs. S-a vorbit despre distinția între siguranță și securitate. Există un interes reciproc de a începe cu dreptul și a vedea care sunt lucrurile aplicabile. Vă mulțumesc. Voi încerca să vă dau un răspuns la diversele întrebări. În primul rând îi mulțumesc doamnei Țicău pentru că a explicat foarte bine cadrul în care discutăm. Avem acordul de siguranță care a fost negociat, negociat și competența exclusivă a Uniunii Europene. Este un acord comunitar și avem avantajul că, spre deosebire de acordurile comprehensive unde există ratificare națională, Uh, aici putem înainta mai rapid odată ce Parlamentul își dă avizul conform. Uh, pot să răspund pozitiv la cerințele domnului Groș și ale doamnei Meissner. Bineînțeles că Parlamentul va primi toate informațiile necesare. Este vorba de negocieri destul de tehnice care se leagă de certificare și întreținere, însă nu există nicio dificultate uh, în uh, transmiterea acestor informații. Colegii mei sunt experți în aceste domenii și vă pot uh, furniza orice detalii uh, doriți. Doamna Lichtenberger a întrebat în legătură cu reciprocitatea în acest acord. Este un punct foarte important și mulțumesc că l-a abordat. Care este obiectivul nostru aici? Exact acest lucru îl dorim. Re- recunoaștere reciprocă a certificării produselor. Însă, acest acord permite recunoașterea reciprocă a certificărilor, rezultatelor și aprobărilor în ceea ce privește uh, starea anumitor produse, uh, facilitățile de întreținere și uh, fabricare și testare de mediu. În acest acord cu Canada convenim să avem proceduri compatibile legate de cerințele tehnice uh, și acestea, odată îndeplinite, vor permite uh, celor două părți să își valideze reciproc uh, rezultatele de certificare. Este un avantaj foarte bun, nu trebuie să recertificăm fiecare dintre piesele de schimb folosite. Este un beneficiu pentru industrie, pentru că nu va trebui să uh, duplicăm certificarea fiecărui produs. Doamna Lichtenberger a pus o întrebare bună. Suntem, suntem siguri că standardele de siguranță sunt uh, comparat, comparabile. Suntem, pentru că altfel compromitem siguranța. Au existat uh, discuții intense cu autoritățile canadiene, între experți, am examinat regulamentele și este un aspect extrem de important, pentru că am găsit mai multe asemănări în regulile uh, canadiene de certificare decât, spre exemplu, uh, în Statele Unite. Uh, sunt acorduri încheiate cu parteneri majori de aviație din lume. Nu vom avea sute de acorduri de uh, aviație cu alți parteneri. Avem Statele Unite, Canada, Brazilia. Aceștia sunt actorii și producătorii cheie. Înainte de a trece la alte acorduri, doamna Lichtenberger a pus întrebarea corespunzătoare. Trebuie să ne asigurăm că standardele de siguranță sunt comparabile. Acest lucru a fost îndeplinit printr-o procedură de consultare între experți. Pentru a menține încrederea în sistemele celorlalți, acest acord prevede inspecții, Uh, schimburi de date în legătură cu incidente și accidente, o reciprocitate deplină. Nu există niciun fel de dificultate. Există un interes uh, al industriei de ambe, ambele părți. Așa încât vă pot asigura că dacă există probleme care nu vi se par suficient acoperite, notificați-ne pentru că nu există nici o problemă din partea canadiană. De asemenea, există consultări la nivel tehnic pentru a rezolva uh, neînțelegerile înainte ca acestea să devină dispute. Avem posibilitatea de rezolvare timpurie și avem uh, și un comitet comun și subcomitete de experți în fiecare domeniu. Este vorba de un domeniu foarte tehnic. Uh, dacă vor exista incidente sau situații uh, necesare, putem activa aceste proceduri și chiar dincolo de ace- aceasta există o serie de mecanisme care ne permit să monitorizăm situația. Doamna Lichtenberger a întrebat și de alte mm, uh, aspecte care au un impact. Timpul de odihnă pentru piloți, de exemplu. Nu, acesta este doar un acord de certificare, însă este posibil ca, odată ce vom avea un acord, să extindem cooperarea și la alte probleme de siguranță. Există un sistem de anexe. Dacă partea canadiană este interesată, putem să extindem acest sistem. După cum vă imaginați, este important pentru personal, pentru piloți, este un domeniu în care dorim să acționăm. Ați menționat și problema securității. Aceasta nu apare în acest acord, nu este acesta se referă doar la siguranță. Mandatul nostru nu a acoperit și securitatea. Acum aș dori să răspund la uh, întrebările domnului Bradburn. Prima întrebare. Dacă suntem siguri că acest acord va reduce birocrația? Da. Va fi mai puțină birocrație, pentru că vom avea posibilitatea de a valida certificarea celelalte părți. Pentru a apăra EASA, crearea acestei agenții a implicat o uh, reducere majoră a birocrației în domeniul certificării. Înainte aveam uh, Agenția de Siguranță Aviatică Europeană și autoritățile de certificare naționale, 27, trebuiau să uh, își dea acordul. Însă acum există un singur serviciu de certificare la Köln, ceea ce a redus birocrația. Și dacă întrebați industria europeană, este adevărat că pentru uh, companiile mici există probleme, însă uh, Uh, crearea EASA este un avantaj clar. Există uh, standarde și prin crearea agenției uh, s-a redus extrem de mult birocrația. Însă, în acordul cu Canada vom reduce și mai mult birocrația pentru că nu va trebui să recertificăm produsele canadiene a doua oară. Acest lucru este în beneficiul industriei europene și industriei canadiene. Și, dacă priviți cifrele, exporturile sunt extrem de importante. Prezintă beneficii economice foarte mari. Care este interfața între aceste acorduri și negocierile economice și uh, de comerț? Trebuie să le avem în considerare, însă acestea se integrează în abordarea de cooperare. Cu, negociem în ceea ce privește temeiul juridic pentru transport. Există negocieri uh, juridice sub uh, temeiul juridic al tratatului. Nu este vorba de OMC, dar avem un temei juridic distinct. Însă și acest și comerțul între Canada și uh, Uniunea Europeană va fi extrem de afectat pentru că uh, noi suntem producători majori pe piața mondială. Există și o importanță politică, pentru că la summituri se face referire la acest lucru, însă vor exista beneficii economice semnificative. Dacă vom putea să introducem la un moment dat un acord, acest acord într-un acord mai larg. În acest moment, aceste acorduri sectoriale sunt extrem de importante. Juridic, a trebuit însă să le negociem separat. Bineînțeles, există o legătură. Și dacă vom reuși, să deschidem oportunități de investiții odată ce uh, piața va fi liberalizată, ceea ce nu este cazul acum, următorul stadiu va fi ceea ce spune domnul Bradburn, includerea în acordurile comerciale și economice. Ultimul punct, legătura cu uh, acordul Uniunea Europeană-Statele Unite. Acest acord a fost încheiat deja, a fost primul care a fost negociat, însă nu vom uh, schimba note diplomatice și nu îl vom uh, înainta Parlamentului European pentru aviz până când nu se va rezolva problema stațiilor de reparații externe. Avem vești bune că în Senatul Statelor Unite uh, lucrurile merg în direcția cea bună. Între timp, acest acord cu Canada poate să aibă o influență pozitivă. Și industria europeană și americană, dacă vor să înainteze Uh, Statele Unite vor își vor schimba poziția. După cum am spus, piața transatlantică este una unică. Uh, bineînțeles că este logic să discutăm împreună despre Canada și Statele Unite, însă nu am ajuns încă acolo. Uh, Până atunci avem acest acord care exist, este foarte important. Doamna Țicău, pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit uh, și reprezentanților uh, Comisiei pentru răspunsurile date. Uh, vreau să precizez că articolul 6 al acordului se referă la măsuri de salvgardare și se referă la situaii în care există probleme în ceea ce privete anumite certificări date de o autoritate astfel încât dintr un stat membru sau din canada să se poată lua măsurile necesare deci există această clauză de salvgardare uh, i de asemenea a mai uh, face o referire la articolul patru care definete foarte clar domeniul de aplicare uh, al acordului i i anume prezentul acord se aplică aprobărilor de navigabilitate i monitorizării produselor aeronautice civile meninerii navigabilităii aeronavelor în serviciu aprobării i monitorizării unităilor de producie i de fabricaie aprobării i monitorizării unităilor de întreinere aprobării de mediu i încercărilor de mediu ale produselor aeronautice civile i activităilor de cooperare conexe. Uh, vreau să menionez că acest acord trebuie văzut în strânsă legătură cu acordul cadru privind, avia... Uh, uh, privind reguli comune privind aviaia civilă i acolo putem avea în vedere anumite clauze inclusiv dintre cele menionate de doamna lichtenberger inclusiv în domeniul social. vă mulumesc i atept cu interes punctele de vedere ale colegilor ca i calendar mi a permite să dau câteva date uh, raportul va fi transmis către traducere pe data de trei septembrie luni pe douăzeci și șapte septembrie vom discuta raportul în uh, comisia tran urmând ca uh, să avem un deadline pentru amendamente pe data de cinci octombrie iar urmând ca raportul să fie adoptat în comisia tran pe douăzeci și șase octombrie i în plenară undeva în uh, noiembrie deci douăzeci și doi noiembrie. Um, sper să putem uh, respecta acest calendar intenia parlamentului este să accelerăm pe cât posibil uh, această aprobare acest aviz conform. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Țicău. Deci, vi s-a transmis și calendarul. Deci 5 octombrie este data la care se pot depune amendamentele. Să trecem acum la punctul următor pe ordinea de zi, ultimul din această dimineață un schimb de opinii cu Comisia privind propunerile referitoare la blocurile funcționale de spațiu aerian. Știți că avem un uh, plan multianual 2007-2013 și aceste rețele transeuropene se ocupă de toate rețelele transport modale, inclusiv sau în special cele aeriene. și vorbim de gestionarea traficului aerian sistemul ATM care gestionează blocurile funcționale de spațiu aerian care trebuie să fie uh, revizuite și atribuite. Deci aceste faimoase faburi sunt de fapt o procedură de comitologie așa cum apare și în protocolul de la Lisabon, în tratatul de la Lisabona, dar s-a recunoscut că Comisia va veni să ne facă comunicări în ceea ce privește uh, aceste blocuri funcționale de spațiu aerian. În 2010, valoarea unui bloc era de 20 de milioane de euro și, cum spuneam, Comisia trebuie să vină să ne spună care sunt rezultatele. Și cred că pot să dau acum cuvântul Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și deputaților. Vă mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-ați dat-o uh, să vă prezint blocurile funcționale de spațiu aerian. Vorbeam despre programul multianual care a fost lansat la începutul anului 2010. Procedura convenită între Parlament și Comisia de Transport și Comisia de Bugete a fost că pentru proiectele finanțate din, de la buget, Comisia va prezenta într-adevăr Parlamentului European rezultatele acestor um, apel, uh, cereri de uh, ofertă și ele vor, nu vor fi adoptate înainte să fie supuse statele, statelor membre. Astăzi am ocazia, deci, să vă prezint rezultatele acestui acestei prime cereri de ofertă în 2010, înainte să o prezint uh, uh, Comisiei TET uh, joi și statelor membre. Am avut trei blocuri în 2010. Avem, cum ziceam, un program multianual care are și alte um, două elemente componente și aceste două elemente componente vor ajunge să fie finalizate la finalul verii. Propunerile vor fi făcute pe 30 august și procesul de selecție va avea loc cândva în toamnă și la finalul lunii noiembrie ne vom întoarce la Parlament pentru a vă comunica rezultatele. A doua propunere se referă la programul anual care în acest an acoperă diverse aspecte. Programul de lucru a fost deja examinat de către această comisie și aprobat de Parlamentul European. El acoperă, pe de o parte, măsuri care vizează favorizarea parteneriatelor public-private, studii care favorizează emergența proiectelor în, uh, acest, în domeniul transportului și viza, vizează favorizarea unor uh, măsuri inovatoare pentru a favoriza integrarea sistemului european de transport, în special prin măsuri care ar putea să promoveze platforme intermodale care ar fi inovatoare. Deci aceasta a fost uh, ce am avut de spus pentru uh, planul anual. Cum spuneam, propunerile pe 30 august, evaluarea în toamnă și vom reveni uh, la dumneavoastră atât pe acest element cât și pe celelalte două elemente la finalul lunii noiembrie. Am lansat o cerere de oferte în ceea ce privește blocurile funcționale de spațiu aerian încă din luna aprilie pentru că acest proiect important a celului unic uh, european era mai dezvoltat decât uh, celelalte și necesita finanțare din partea serviciilor comisiei și atunci a trebuit să disociem această cerere de ofertă de celelalte. Deci s-a lansat în aprilie, evaluarea a avut loc în mai și iunie și astfel vă putem prezenta acum rezultatele. Uh, Uh, am realizat o broșură care cred că va fost pusă și la dispoziție, care descrie procesul de evaluare. De obicei, o evaluare uh, externă făcută de uh, experți angajați de Comisia Europeană, o evaluare făcută și de experți dintr-o comisie internă, care au luat uh, deciziile necesare care vă sunt prezentate astăzi. Am avut șase propuneri care ajung la 35 de milioane de euro, deci cererea a fost depășită în ceea ce privește bugetul. Uh, Evaluare, Serviciul de Evaluare Externă ne-a uh, propus să reținem doar două dintre cele șase proiecte, dar Comisia noastră internă a vrut să revizuiască toate proiectele și am luat în calcul și proiectele care vizau uh, anii 2011 și 2012, uh, ajungând astfel să ne înscriem în bugetul prevăzut inițial de 20 de milioane de euro. Uh, deci, cum spuneam, uh, vorbim despre patru decizii de finanțare, patru proiecte, ale căror obiect este de a contribui la dezvoltarea blocurilor funcționale de spațiu aerian. Avem un proiect de 13 milioane de euro, o contribuție pentru FAB UK uh, 1 uh, milion de euro și o propunere de finanțare pentru North European Functional Airspace Block și o ultimă propunere pentru FAB Central Europe, care se ridică la 4 milioane de euro. Deci avem, cum spuneam, patru propuneri care v-au fost uh, supuse spre aprobare, care reprezintă 20,4 milioane de euro, deci ne apropiem foarte mult de bugetul inițial și această sumă poate să fie regăsită și în, cadrul, în restul programului multianual. Documentele vor fi apoi discutate cu statele membre și sper că vom încerca să obținem uh, în această joi, în această zi de joi, uh, toate rezultatele necesare pentru a fi aprobate până la finalul septembrie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru informații. Însă, în legătură cu primul proiect, lipsește ceva și anume criteriile de selecție. Avem aici uh, informații pe care le-am mai citit, le-am mai văzut, dar ce lipsește aici la propunere și nu mă refer aici la cadrul financiar pe care l-ați propus, ci mă refer exact la care au fost criteriile, criteriile exacte. Care sunt scopurile acestor proiecte? În informațiile scrise pe care le-am primit noi, nu sunt foarte evidente aceste aspecte și cred că ar fi fost important în acest context să, și și în contextul financiar. Însă lipsesc aceste informații și încă le mai aștept. Sper că cineva se poate exprima și în ceea ce privește conținutul. E vorba de niște informații elementare care ar fi trebuit să le primim și noi. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule Groș, domnul Alcatraui. Eh, sau van de comisie da, și eu aș dori din partea Comisiei mai multe detalii. Aș dori mai multe detalii despre proiecte, despre fiecare proiect în parte. M-ar interesa cele proiecte pe care le putem sprijini. Mm, ne puteți descrie ce vor face exact faburile cu aceste sume? Și ajung la o a doua întrebare generală și e vorba de o întrebare financiară. Aș dori să știu ce fel de uh, fonduri au primit în trecut diferitele blocuri funcționale de spațiu aerian. Și aș mai dori să știu ce planuri aveți pentru anul viitor din punct de vedere financiar. Și ajung la o a treia întrebare. E o întrebare generală despre starea de fapt. Aș dori să spun că FAB Europa Centrală, acest bloc funcțional de spațiu aerian, înseamnă următorul lucru. Trebuie să existe foarte multe uh, resurse care să fie disponibile. Înseamnă că această regiune centrală, fabul pentru Europa Centrală, are o prioritate mai mare față de celelalte? Și din punct de vedere al calendarului, aș dori să știu unde se situează celelalte blocuri funcționale. Așteptăm aceste informații. Vă mulțumesc. Said, Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Jensen. Și eu uh, mă bucur că am primit acest text, uh, mi se pare foarte interesant. Sunt uh, și eu de acord cu întrebările care au fost puse de antevorbitorii mei și aș dori să deschid puțin discuția și să întreb unde ne aflăm de fapt acum în ceea ce privește faburile termenul de 2012 va fi respectat sau nu. Când observăm situația, ne întrebăm unde înregistrăm progrese și unde nu. Aș dori să ne oferiți o privire de ansamblu rapidă în ceea ce privește acele domenii în care lucrurile se mișcă și unde există probleme. Observăm din nou că există foarte multe idei bune pentru proiecte în domeniul transportului, însă fondurile sunt insuficiente. Cred că trebuie să fim foarte stricți pentru a putea să ne răstrângem la cele 20 de milioane, dar nici măcar nu am reușit să facem acest lucru, să ne răstrângem la cele 20 de milioane puse la dispoziție. Când vorbim dintr-o perspectivă financiară, acesta e un exemplu foarte bun pentru că avem mult mai multe proiecte importante decât fonduri și resurse. Mulțumim, doamna Jensen. Doamna Lichtenberger are cuvântul. Mulțumesc. Și mie mai rămân niște întrebări deschise când citesc acest text în anumite domenii, nu îmi este foarte clară situația și nu înțeleg la ce se folosesc fondurile. La punctul 1, unde sunt investite cea mai mare parte a fondurilor. Aici nu e foarte evident ce se întâmplă, care au fost progresele făcute. la pachetul numărul 3, la blocul nord-european. Aici se spune că pachetul de activități este, se află acum în pregătire pentru detașare și aceasta este o prioritate nu este o prioritate importantă acum. Vă rog să explicați exact acest punct pentru că nu știu la ce se referă. Lung punctul 4, Europa Centrală, blocul de aici, da, lucrurile sunt mai dificile pentru că intervine aici și naționalismul și atunci e clar că soluția va fi foarte dificil de atins. M-ar interesa mai multe detalii și la acest punct și aș vrea să știu ce se întâmplă în acest moment. Dacă mă uit pe hartă, atunci voi observa că va exista un fab foarte interesant. Și nu știu dacă putem să continuăm în același sens. când se vorbește de scenariul de responsabilitate națională. Aș dori să știu exact ce înseamnă acest concept. E vorba doar de o cooperare consolidată a structurilor deja existente și acestea ar trebui răsplătite cu 1,5 milioane acum. Mie nu mi se pare că lucrurile se află, sunt chiar așa, de aceea aș dori niște explicații. Și cred că încet, încet totuși se fac progrese dar ar trebui până la urmă să luăm o hotărâre și cineva să vină cu o poziție clară. Spuneți clar ce vă doriți și ce nu. Pentru că dacă ceva nu doriți să facem, să faceți, trebuie să dăm răspunderea unei, a, unui alt corp. Ca și până acum, discutăm din nou despre uh, o, niște probleme și niște structuri care încă nu există. Ar trebui să discutăm deschis această problemă. Controlul, nu controlul asupra unei uh, companii aeriene nu trebuie să se afle în altă parte. Deci mai există aici anumite detalii care trebuie analizate, dar nu voi intra acum în detalii. Pentru că, așa cum am spus, intervine aici naționalismul. Însă, mie mi se pare că lucrurile sunt foarte greoaie. E nevoie neapărat de niște îmbunătățiri. De câțiva ani observăm că situația rămâne neschimbată și atunci trebuie să știm exact unde intervine aspectul militar în aceste puncte. Merci, Madame Lichtenberger. Euh, Mulțumim, doamnă Lichtenberger. Are acum cuvântul doamna Foster. Mult, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei că a venit astăzi să discute cu noi despre acest subiect foarte important. Acum câteva luni, de câteva săptămâni am asistat la o prezentare foarte importantă și cred că există un sentiment de frustrare din partea multora și probabil și din partea dumneavoastră din Comisie. Proiectul acesta privind cerul unic european se desfășoară deja de mult timp când observăm care sunt estimările, nu ne este foarte clar care este rolul industriei. Am uh, câteva întrebări. Doamna Lichtenberger a vorbit despre faptul că situația se tot prelungește. E clar că fondurile au o importanță aici, mă voi referi la acestea imediat, dar mai intervin și faburile individuale din țări. Trebuie să vedem cine încearcă să miște lucrurile înainte, deși se pare că există anumite probleme în ceea ce privește resursele financiare. Știm că în unele zone FAB se muncește foarte mult pentru ca lucrurile să fie puse pe picioare. Am comunicat și cu președinția spaniolă despre problemele care au existat, despre erupția vulcan vulcanică, dar programul Cesar dorește tocmai o eficiență mai mare și o reducere a blocajelor și a costurilor. Așa că întreb ce domenii rămân în urmă în ceea ce privește finanțarea reală. Acum câțiva ani îmi amintesc ce fel de fonduri existau, ce fel de căi de finanțare existau, dar nu le voi menționa pentru că le știe toată lumea. s-a ajuns la un acord în cazul companiilor farmaceutice atunci, însă Însă birocrația din partea Uniunii Europene avea un nivel foarte ridicat. Cred că s-a discutat un punct foarte important astăzi aici. Dacă ne uităm la, agențiile, la agenția poloneză, Polonia este un membru relativ nou în Uniunea Europeană și este și o țară mare nu e foarte încurajator ceea ce vedem acolo și că nu avansează atât de repede pe cât ar trebui. Ce mă îngrijorează e și o, un alt aspect și anume Italia. Nu vreau să arăt uh, cu degetul pe nimeni, dar de ce mă scuzați, spune vorbitorul, mă întreb de ce o țară ca Italia o țară sofisticată ca Italia se află atât de jos pe această listă. Italia construiește avioane foarte bune, nu trebuie să vină în apărarea acestei țări, însă sunt surprinsă că o regăsesc aici. Da, mă surprinde acest lucru pentru că Italia este un membru de plin al Uniunii Europene. Și atunci de ce o țară atât de importantă în Uniunea Europeană a fost pusă în această categorie, în acest document? În ceea ce privește restul finanțărilor, poate că întrebarea care urmează va fi una naivă, dar tot ce rămâne aparține de industrie sau vine din partea industriei sau din partea statelor membre. În uh, Marea Britanie, serviciile au fost uh, aeriene au, sunt privatizate, dar știm că în alte țări încă sunt deținute de stat, așa că problema este destul de complexă. Așa că aș dori să ne clarificați această situație. Vă mulțumesc foarte mult. Merci, Madame Foster, Mme Ayala Sanders. Mulțumesc, doamna Foster. Doamna Ayala Sender. Si, eu... Eh, mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea făcută și să pun câteva întrebări. se pare că din cele opt blocuri, doar șase dintre ele au făcut propunere. Aș dori să știu de ce, spre exemplu, Portugalia și Spania sau blocul Dunării nu au făcut obiectul unor propuneri. Și nu este nici măcar blocul Baltic. Și aș dori să știu dacă există vreun motiv. Și din cele șase, doar patru au fost aprobate și aș vrea să știu din ce motiv. Spre exemplu, s-a vorbit despre Italia, care este la coada listei. Există și alte state membre care nu au fost considerate la fel de importante, după cât se pare. Și atunci când vorbim despre statistici, aș dori o explicație. Pentru că în primul proiect, fabul legat de Leon a fost în, a avut un pachet de finanțare de 42% și la final s-a ajuns la aproape 40% și aș dori să știu de ce o parte dintre cifre s-au modificat substanțial în cursul evaluării, în timp ce altele nu s-au modificat aproape deloc. Și au existat niște reclasificări ca urmare a acestor studii, uh, recalificări ca uh, lucrări sau uh, deci acesta works este cuvântul în limba engleză și uh, din păcate interpreții nu au niciun document și, cum spuneam, unele sunt lucrări, altele sunt studii și aș dori clarificări în acest sens. Există și alte proiecte care merg dincolo de anul 2012 și care au făcut parte din niște studii preliminare și se pare că acestea nu intră în sfera de aplicare a finanțării inițiale și se pare că din cauza asta Slovacia a ieșit din ecuație sau a decis să nu facă parte din această cerere de ofertă. Și aș vrea să știu care sunt motivele care au fost uh, date atunci când vorbim de finanțare. În ce moment vor fi introduse aceste modificări? Mulțumesc, doamna Casin. Domnul Casin. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să felicit Comisia pentru această broșură și pentru în licitație, care, din punctul meu de vedere, este o ocazie foarte bună pentru țările care se află în faburi să răspundă la întrebarea fundamentală a dinamicii și a integrării în aceste blocuri. Întrebarea mea specifică se referă la zona albă din uh, zona Balcanilor. Vorbim despre partea estică a fostei Iugoslavii, unde se află Serbia, Muntenegru, Kosovo și Macedonia, care nu fac parte din niciun bloc funcțional. Raportorul uh, sunt uh, raportor uh, pentru uh, Serbia și de câte ori mă duc la Zagreb, mă întâlnesc cu o echipă de consultanți care ajută guvernul sârb să armonizeze legislația în domeniul traficului aerian, inclusiv controlul traficului aerian. Și aș dori să știu dacă s-au înregistrat progrese dacă suntem mai aproape de luarea unei decizii care să răspundă la întrebarea dacă vor să aibă propriul lor blog sau dacă vor intra în blocul central european sau în blocul Dunării. A doua întrebare este una de ordin funcțional. Mă bucur să văd că două blocuri includ și continentul african. Tunisia și Egiptul au fost incluse pe de o parte și acest lucru este foarte bine, este foarte bun. Dar, pe de altă parte, atunci când vorbim despre Spania și Portugalia, vedem că o parte din continent a fost inclusă, dar se pare că Marocul nu este inclus nicăieri și cred că ar fi momentul să extindem acest bloc funcțional pentru a include și Marocul, în special datorită uh, frecvenței mari uh, de trafic aerian către această destinație. Și nu în ultimul rând aș dori să vă reamintesc că Turcia este o țară candidată și blocul mediteranean trebuia să includă și Turcia. N-ar fi nimic în neregulă cu asta, ar fi chiar o contribuție foarte mare la siguranța traficului aerian. Deci aș dori ca Comisia să-mi răspundă la întrebare. S-a s-au gândit la includerea altor țări în vreunul dintre blocuri și mă gândesc aici la țările candidate și poate chiar țări care au, ar putea deveni candidate pe viitor. Mulțumesc! Merci, Madame Rosbach. Vă mulțumesc, doamna Rosbach. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să continui cele spuse de domnul Casiman. Eu sunt un membru nou în această comisie și cred că necunoștința mea este cea care mă duce la următoarea întrebare. Nu toate țările care sunt incluse sunt cele care Mă refer aici la acele țări din nord, la blocul din nord. Groenlanda nu dorește să fie o țară membră a Uniunii Europene și de aceea ajung la această întrebare. Și anume, cum se oferă finanțarea, pentru că văd că acest bloc este al doilea cel mai mare din punct de vedere al finanțării. Și totuși jumătate din aceste state nu sunt state membre ale Uniunii Europene. Norvegia, spre exemplu. Probabil că necunoștința mea este cea care mă face să pun această întrebare. Dar, la fel ca și colegii mei, cred că nu am avut, nu am, nu am avut destule informații și aș vrea să știu și eu pe ce criterii s-au luat aceste hotărâri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Doamna Țicău? Mulțumesc, domnule președinte. Întâi și întâi, dacă ne uităm la procentul de cofinanțare din bugetul TNT sau de finanțare din bugetul TNT, vedem că acesta este de cincizeci deci îneleg că vorbim de nite studii uh, i uh, practic aceste studii uh, vor încerca să definească viitoarele fab uri. din păcate nu am văzut nici până în acest moment liniile directoare guidelines urile care ar fi trebuit realizate până în acest moment pentru definirea fab urilor îmi aduc aminte i când am um, făcut acea vizită la eurocontrol am uh, discutat am uh, pus aceeai întrebare i urma ca până la mijlocul acestui an să fie definite aceste guidelines uri. Uh, din păcate nu le am văzut i atunci întrebăm pe baza a căror indicaii care vor fi criteriile care vor sta la baza definirii acestor fab uri i cum se acordă această finanare în lipsa acelor guidelines uri. Uh, în ceea ce privete fab ul pentru dunăre îmi uh, aduc aminte în decizia de anul trecut pentru două mii nouă a fost aprobată uh, finanarea unui studiu pentru dunăre probabil i în cazul altor regiuni altor fab uri i de aceea am solicitat comisiei să ne facă un update o prezentare a stadiului de realizare i a concluziilor Uh, acestor studii în măsura în care ele au fost deja finalizate. aici mă opresc mulțumesc. Uh, Mulțumim, doamna Țicău. Doamna Meissner? Mulțumesc, domnule președinte, voi fi concisă și pe mine mă interesează situația cu Slovacia și cum a ieșit din acest fab în care toate țările sunt. Ce putem face pentru a atrage toate statele în aceste blocuri? Cred că e foarte important când vorbim de spațiu unic european. Cred că trebuie să fie implicate toate statele membre. Și a doua întrebare, ceva ce lipsește, ceva ce n-am auzit până acum, există o analiză a punctelor slabe. Până acum ne-a lipsit așa ceva. Și cred că întotdeauna e o poziție foarte bună să vedem întâi ce nu funcționează, ce nu avem și ce putem îmbunătăți. Și sper că domnul din partea comisiei poate să ne spună câte ceva în acest sens. mulțumesc, domnul Curățacos. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că uh, dezbaterea se intensifică. Ezit, însă, oricum vreau să pun două întrebări. Este acest subiect al blocurilor aerene funcționale este unul extrem de larg. Prima, în primul rând, cum va funcționa cooperarea în blocurile funcționale de spațiu aerian. Uh, și aș dori să știu cât, în ce sens se vor aplica regulile ICA în uh, cadrul acestor favori. Vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului Pache, uh, doar un comentariu. vedem că deputații se, au avut multe comentarii pe un subiect destul de tehnic. Aceasta este reprezentarea celui unic european, ceea ce mi se pare destul de interesant. Știu că există considerente istorice și tehnice, însă, pe de o parte, această harta, arta, mi se pare uh, puțin ciudată, și de asemenea există o procedură de apel de oferte, o procedură care este puțin contradictorie cu privire la cerul unic european. Deci avem impresia într-un fel că, pe de o parte, procedurile actuale sunt destul de departe să ne aducă la cerul unic european. Domnul Pache, ați prim, vi s-au pus extrem de multe uh, întrebări. Mai aveți în jur de 13 minute pentru a uh, le da răspuns. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, pentru aceste întrebări care reflectă curiozitatea și interesul în uh, această discuție care durează de luni sau chiar de ani asupra unui proces care ne-a adus la cerul unic european, un proces în care blocurile funcționale de spațiu aerian sunt uh, o parte integrantă. Prezentarea mea inițială este, și este doar un element limitat al ansamblului procesului. Pentru că vorbim aici de contribuția programului TNT la pregătirea și apariția gradată a acestor faburi. Este vorba aici de un exercițiu de jos în sus, în sensul că în 2008 și acum în 2010 statele membre implicate în favoare, au pregătit propuneri extrem de diferite. În unele cazuri erau studii de fezabilitate, în alte cazuri mecanisme de concertare și există și investiții în sisteme și tehnologii care să permită uh, utilizarea acestor faburi. Cele patru decizii de finanțare pe care le examinăm astăzi nu reprezintă politica celui unic european, însă nu sunt nici un element unic în constituirea faburilor. Faptul că le-am constitu- de vom avea constitu- obiectivul este de a le avea în, la sfârșitul 2012 și uh, TNT are ca obiectiv facilitarea constituirilor. Acest lucru îmi permite să răspund la o serie de întrebări. De ce unele blocuri sunt uh, mai finanțate decât altele? Propunerile care au fost uh, depuse de către statele membre, conform programului de lucru pe care l-am pregătit la începutul anului, conținutul, conținutul acestor propuneri diferă unele propuneri necesită finanțare mai mare decât altele. În 2008 uh, s-au acceptat aceste cereri, uh, au intrat în vigoare în 2009. Am susținut 5 faburi, 2 uh, milioane de euro primul, după aceea Blue Med pentru Italia și acest lucru explică de ce propunerea nu era uh, chiar finalizată. După aceea este un European ATM Service Concept, finanțare de 800 de mii, mii de euro. Uh, există și un studiu în legătură cu fabul pentru Dunăre, Dunăre, un studiu încă în curs cu finanțare de 2,5 milioane de euro și încă un alt uh, bloc. Trebuie să privim finanțările care au fost uh, propuse astăzi în lumina finanțărilor acordate deja. Proiectele pentru 2009 sunt încă în curs astăzi. După această prezentare, încerc să răspund. Întrebarea domnului Groș cu privire la criterii. Acestea se găsesc în programul de lucru și în broșură. Aceste criterii sunt pertinența, relevanța propunerilor și, dacă îmi permiteți, trec la limba engleză, pentru că am textul în engleză în fața mea. Propunerile trebuie să fie relevante și să întrunească cerințele relevante pentru favori. Avem nevoie de probe că se poate ajunge la necesitățile de, la, de implementare de la sfârșitul anului 2012. Acestea fiind spuse, nu înseamnă că alte proiecte nu au șanse de reușită, dar vor reveni, voi reveni la acest lucru. Maturitatea, bineînțeles că trebuie să fim siguri că diversele activități pot să fie implementate imediat de asemenea impactul propunerilor și acolo am avut o serie de criterii care erau criteriile tradiționale ale celui unic, optimizarea capacităților, îmbunătățirea capacității de zbor și criteriile de calitate tente, unde privim uh, propunerile depuse, dacă exista o structură de gestionare și dacă propunerea este viabilă din punct de vedere financiar și robustă. Acestea au fost criteriile care uh, au fost introduse în programul de lucru, însă uh, vi le pot uh, furniza pe o singură foaie de hârtie dacă doriți, în beneficiul membrilor. A doua întrebare a domnului Groș, care este și mai importantă, care este conținutul acestor propuneri. Îmi dau seama că am pregătit broșura pe baza a ceea ce am făcut în 2008 în broșură avem mult mai multe propuneri. Nu am avut uh, timp să intrăm în detaliile acestor propuneri, însă uh, sunt de acord că nu că ar fi trebuit să comentăm doar de ce le-am reținut și de ce nu. Um, și am um, reținut că fondul acestor propuneri ar fi fost la fel de important. Vă voi pune la dispoziție după această reuniune uh, fișa de evaluare internă pentru fiecare propunere, uh, care vă dă în 3-4 pagini pentru fiecare conținutul, activitățile specifice, bugetul alocat și, de asemenea, evaluarea acestora de către experții externi și de către Consiliu. Ehm, după aceea am sugerat să se pună la dispoziția membrilor cele șase rapoarte de consens. În legătură cu sumele deja alocate favorile, am enumerat cele cinci propuneri. În 2008 am cheltuit 20 de milioane de euro. Nu, îmi pare rău, în 2008 10 milioane de euro și acum avem 20 de milioane la dispoziție. Deci 30 de milioane în total. Proporția între sumele alocate și angajamentul sau capacitatea statelor membre de a implementa aceste favori până în 2012, nu, nu există o proporție Motivul pentru fondurile alocate se bazează pe propunerile inițiale. Nu există o proporție ab initio. Uh, am putea vedea dacă uh, fondurile au fost uh, folosite în implementarea corespunzătoare. Dacă termenul 2012 va fi îndeplinit, uh, nu știu ce să vă răspund. Am discutat cu colegii mei, ne aflăm. Este vorba de 2012, uh, liniile directoare vor fi disponibile după această vară. Este un proces de jos în sus. Eh, informațiile ilustrează acest lucru, însă în același timp nu există niciun fel de indicație că uh, un bloc funcțional de spațiu aerian nu va avea șanse de succes. Și mă voi, m-aș opri aici Însă dacă mai există întrebări, comisia uh, poate să răspundă în scris la cele punctuale. Am uh, convenit să numim un coordonator pentru faburi împreună cu liniile directoare, cu finanțarea și cu acest angajament. Coordonatorul va facilita implementarea în următorii doi ani și jumătate la ce se folosesc banii, fac referire la informațiile care vor fi dispun, pe care vi le voi pune la dispoziție. De ce nu a fost implicată Slovacia? Slovacia rămâne parte din procesul pentru un bloc funcțional aerian. De ce a decis să nu mai participe nu dețin răspunsul la această întrebare, însă bineînțeles că Slovacia rămâne inclusă în blocurile funcționale aeriene. În ceea ce privește punctul de vedere militar, nu pot să răspund pentru că nu știu. Aceste proiecte sunt pregătite împreună cu furnizorii de servicii din industrie, însă proiectul și finanțarea atente sunt cofinanțate între statele membre și Uniunea Europeană. Și bineînțeles că industria are un rol cheie în uh, operațiunile pentru crearea acestor blocuri funcționale. De ce nu BlueMed? BlueMed, uh, după cum am spus, este un program încă în curs. Doamna Ayala Sender ne-a întrebat dacă, de ce unele favori nu au prezentat propuneri de finanțare, în special cel portughez-spaniol. Răspunsul este nu știu. Motivul este probabil că uh, considerau că nu au avut nevoie de această finanțare facilitată de TNT și au considerat că pot să înainte fără, înainteze fără finanțare sau poate nu erau pregătite la termenul de cerere de finanțare însă acest lucru trebuie verificat cu autoritățile din statul membru implicat în uh, faburile care nu au cerut finanțare. Dacă ne uităm la finanțarea din 2008 și de astăzi, există o acoperire destul de largă. În ceea ce privește proiectul 101 și procentul de finanțare, bineînțeles că procentul este de finanțare este rezultatul costurilor eligibile și dacă avem studii în acest sens. Dacă există o rată de finanțare de 49%, este vorba doar de studii, ceea ce explică sumă ă, sau rata de susținere. S-a schimbat pentru că am redus domeniul de aplicare al proiectului. Presupun că în propunerea inițială de 42% am avut mai multe activități decât în propunerea finală care a fost reținută. După aceea, pe dinamicile de integrare ale faburilor și spațiul alb din Balcani, acesta reflectă faptul că Serbia, Muntenegru și Republica Macedonia și Kosovo nu sunt eligibile pentru fonduri TNT și acestea patru nu participă în blocurile funcționale de spația, spațiu aerian. Bosnia-Herzegovina și Croația fac parte, dar nu sunt eligibile pentru finanțare TNT. Același lucru se aplică și altor state terțe care pot să participe la exercițiu, dar finanțările TNT sunt disponibile doar pentru cele 27 de state membre ca parteneri. Nu voi comenta în legătură cu Marocul și Turcia. Din punct de vedere funcțional, ar fi foarte logic dacă aceste state ar face parte din uh, procesul de locuri funcționale de spațiu aerian. Bineînțeles, uh, s-a discutat acest lucru în contextul negocierilor de aderare cu Turcia sau, să există discuții și cu Marocul, însă uh, nu s-au ajuns la un rezultat până acum. Uh, doamna Meissner, care sunt uh, neajunsurile acestui sistem de blocuri funcționale de spațiu aerian? Nu știu dacă există vreo evaluare intermediară care să identific, care să identifice slăbiciunile procesului actual și voi trebui, va trebui să revin uh, în legătură cu și să vă trimit la uh, studiile deja disponibile. Acest sistem de, al blocurilor funcționale de spațiu aerian este susținut de uh, coordonatori de uh, interacțiune între statele membre. Îmi dau seama că nu am răspuns la toate întrebările, însă pe câteva puncte am putut să vă ofer informații, sper. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc.